Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. să deschid această ședință. O să începem prin a ura bun venit noului președinte al Consiliului pentru ministrul Agriculturii și Pescuitului din Lituania, domnul Iucna. De asta preluați președinția într-un moment de cotitură pentru agricultura europeană. știți că am avut o serie de negocieri intense pe marginea politicii agricole comune sub președinția irlandeză și pe 26 iunie am ajuns la un acord politic privind majoritatea chestiunilor legate de cele patru componente ale reformei politicii agricole comune. Acum, noua președinție lituaniană va trebui să ducă la bun sfârșit această reformă. Sperăm că lucrurile vor progresa rapid pe dosarele încă în discuție. Chiar ieri, în această sală, am discutat împreună cu coordonatorii, cu raportorii și raportorii din umbră pe marginea uneia dintre aceste dosare, unde încă o serie de chestiuni au rămas nerezolvate. Sperăm că sub conducerea dumneavoastră vom putea ajunge la un acord și pe, privind aceste chestiuni. Vrem, prin urmare, să putem elimina parantezele drepte și să ducem tot pacul la vot în Comisia Agri și apoi în plenară. Domnule ministru, vă urez dumneavoastră și președinței lituaniene mult, mult succes, nu doar când e vorba de reforma PAC, ci și atunci când e vorba de celelalte subiecte foarte importante pe care am început să le discutăm ieri, și anume măsurile tranzitorii. Și de asemenea, sper că se vor putea face progrese și în celelalte dosare legislative mai ales atunci când e vorba de apărarea plantelor și animalelor. Sunt teme deosebit de importante și sperăm că se vor face progrese sub președinția lituaniană. Domnule Iucna, vă mulțumesc și vă dau cuvântul acum pentru ca dumneavoastră puteți să prezentați programul președinției lituaniene. După aceea vor vorbi coordonatorii grupurilor politice urmați de ceilalți membri ai comisiei noastre care ar avea eventual întrebări. Domnule Iucna, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Paolo, onorați membri, reprezentanți ai Comisiei Europene, domnilor și domnilor. Pentru prima dată în istorie, Lituania își asumă președinția Consiliului. Este o mare onoare pentru mine să vă prezint programul nostru de lucru. Sigur, această nouă sarcină este o provocare istorică pentru noi, pentru Lituania, mai ales acum că și Croația s-a alăturat în Europene și avem 28 de state membre. În același timp, însă, putem vorbi și de o ocazie favorabilă de a demonstra că o țară mică poate să rezolve problemele în dezbatere în mod adecvat și eficient. În același timp, este și o răspundere care ne bucură și pe care suntem gata să ne o asumăm. Vom încerca să conducem discuțiile și să asigurăm desfășurarea procesului decizional ca un arbitru imparțial și onest, asigurând continuitatea politicilor Uniunii Europene cu participarea tuturor partenerilor. Iar o parte a sarcinii mele este să colaborez cu dumneavoastră în calitate de colegislator și parteneri pentru a ne desfășura activitatea cu succes și de a, pentru a obține cele mai bune rezultate pentru cetățenii noștri. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună și să ne ocupăm de această agendă legislativă atât de încărcată. În primul rând, aș dori să vă prezint prioritățile generale ale președinției lituaniene. Programul președinției noastre se concentrează pe crearea unei Europe solide, în creștere și deschise. Este un program complex, pe multiple planuri, care include stabilitatea financiară, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, mai ales atunci când e vorba de tineri și de ocuparea forței de muncă tinere, și de asemenea piața unică europeană, precum și chestiunile care țin de securitatea regională. În calitatea mea de președinte a Consiliului Agricultură Pescuit, am sarcina de a promova o dezvoltare durabilă, novatoare și ecologică a sectorului agroalimentar și de pescuit în Uniunea Europeană. Așa cum să vă prezint pe scurt câteva dintre prioritățile principale ale președinției noastre în sectorul agricol. În primul rând, avem finalizarea reformei politicii agricole comune. Vreau primul rând, dați-mi voie să vă spun că sunt deosebit de mulțumit de acordul la care s-a ajuns pe marginea reformei PAC. Am ajuns la un acord după mai bine de 40 de dialoguri tripartite, după un număr imens de întâlniri din de științe de ordin tehnic desfășurate în ultimele luni. Asta ne arată cum nu se poate mai clar că toate cele trei instituții europene pot cădea de acord asupra chestiunilor de importanță deosebită care intră sub incidența tratatului de la Lisabona. Aș dori să profit de ocazie și să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, raportorilor, domnul Capula Santos, Michel Dantin, domnului Giovanni Lavia, precum și celorlalți membri ai comisiei noastre pentru eforturile pe care le-au depus și pentru contribuția esențială pe care și-au adus-o la atingerea unui acord, și anume realizarea unei politici agricole comune durabile și eficiente. De asemenea, sunt deosebit de recunoscător predecesorului meu, domnul uh, Simon Covney și domnului comisar Cioloș, care au dat dovadă de devotament și de ambiție în încercarea de a ajunge la un acord cu comisia dumneavoastră. Este o realizare remarcabilă și asta ne arată că putem face foarte multe atâta timp cât există voința politică. Odată ce am ajuns la un acord politic interinstituțional pe marginea pachetului de reformă PAC, președinția lituaniană intenționează să ducă la bun sfârșit activitățile legate de aprobarea și de intrarea în vigoare la timp a pachetului legislativ privind politica agricolă comună. Aici va trebui să cooperăm pe viitor într-un mod responsabil Stimați colegi, vă asigur că ceea ce a fost decis în ultimele săptămâni la Luxemburg, la Strasburg și la Bruxelles va fi reflectat așa cum trebuie în forma finală a textului. De asemenea, președinția noastră se va concentra și pe discutarea și adoptarea unei propuneri privind regulile tranzitorii privind anumite aspecte ale reformei PAC, mai ales atunci când e vorba de sistemul de plăți directe și de dezvoltare rurală. După cum știți, cu ajutorul acestor propuneri vom încerca să asigurăm o tranziție fără șocuri de la regulamentele în vigoare la cele noi. Regulamentul trebuie să fie adoptat și pus în aplicare începând cu anul 2014. Prin urmare, sub președinția lituaniană, vom încerca să ajungem la un acord nu doar în Consiliu, ci și pe plan interinstituțional. Pentru asta e nevoie de o procedură de urgență și de atitudine fermă. Este sarcina noastră comună și răspunderea noastră comună de a ne asigura că avem reguli clare, că oferim garanții financiare agricultorilor pe întreaga durată a perioadei de tranziție. întorc acum către domnul Albert Des, care este raportor a, da, pentru acest dosar atât de important. Stimate coleg, trebuie să cooperăm într-o manieră bine coordonată și sincronizată. Mă bazez pe experiența noastră, domnule Des. Domnule președinte, n-am nicio îndoială că vom putea coopera în mod fructuos și constructiv cu comisia noastră așa cum am făcut-o de altfel și până acum. Îți voi să trec acum la celelalte priorități ale programului nostru. În primul rând, bunăstarea animalelor și revizuirea legislației privind sănătatea plantelor. Vreau să vă asigur că președinția lituaniană va încerca să asigure adoptarea unui cadru legislativ mai simplu și mai modern în domeniile sănătății animalelor și plantelor și atunci când e vorba de nutrețuri. Pe 6 mai 2013, Comisia Europeană a prezentat un pachet de 5 propuneri legislative menite a asigura respectarea standardelor de sănătate și siguranță pe întreg lanțul agroalimentar. Președinția lituaniană va încerca să ducă lucrurile mai departe atunci când e vorba de propunerile referitoare la sănătatea animalelor regulamentul privind sănătatea plantelor, propunerea privind producerea și comercializarea materialului reproductiv vegetal și când e vorba de propunerea referitoare la controlele oficiale pe întreg lanțul de aprovizionare și producere de nutrețuri și de hrană pentru animale. Propunerea de regulament privind cadrul de gestionare a cheltuielilor 2014-2020 în materie de lanț trofic, sănătate animală și sănătatea plantelor va permite alocarea de resurse financiare în mod adecvat pentru programele desfășurate de statele membre și, de asemenea, va prevedea o serie de fonduri pentru cazurile de urgență. De asemenea, acest regulament va trebui să fie adoptat și să intre în vigoare începând cu anul următor, 2014. Din acest motiv, vom examina îndeaproape această propunere și vom încerca să ajungem la un acord politic până la finele mandatului nostru, până la finele președinției lituaniene. Domnule președinte, Doamnă raportoare, domnule Brun, sper că vom coopera cu dumneavoastră într-un mod eficient și constructiv. Pornind de la propunerile formulate de Comisia Europeană, Lituania este gata să demareze negocierile și să facă progrese considerabile atunci când e vorba de revizuirea directivelor referitoare la medicamentele pentru animale, la nutrețul cu aditivi medic- ă, ă, farmaceutici și, de asemenea, când e vorba de revizuirea legislației în materie de igienă zootehnică și de clonare animalelor. Am să mă refer acum la o serie de alte inițiative, în primul rând la măsurile de promovare a exporturilor de produse agroalimentare. Pentru că cunosc foarte bine activitatea legislativă a Comisiei Europene, pot să spun că suntem gata să începem să discutăm propunerea de regulament privind informațiile și măsurile de promovare referitor la produsele agricole și, de asemenea, suntem gata să facem progrese considerabile în acest dosar. Acum, când e vorba de sectorul uh, fructelor și legumelor, Știm că acest sector ocupă un rol deosebit de important în uh, sectorul mai mare, sectorul agricol. Pe măsură ce continuăm să întărim rolul organizațiilor producătorilor, intenționăm să ne concentrăm pe sectorul fructelor și legumelor în toamnă și să mergem înainte cu viitorul pachet de propuneri legislative ale Comisiei. Propunerea de regulament al Parlamentului și Consiliului privind dispozițiile de modificare a regimului european privind sectorul fructelor și legumelor va include punerea în aplicare unei serie de măsuri în sector referitoare la organizația de producători, fondurile operaționale și programele acestora. Acum, în materie de silvicultură, președinția lituaniană va acorda o atenție deosebită punerii în aplicare în mod coordonat a principiilor de silvicultură durabilă în statele membre și va propune Consiliului să adopte serie de concluzii privind noua strategie europeană în domeniul silviculturii. Acest nou instrument politic se va baza pe principiul subsidiarității și pe principiul respectării competențelor naționale, concentrându-se în special pe schimbările de climă și pe chestiunile ce țin de utilizarea energiilor regenerabile. Ceea ce privește alinierea legislației la dispozițiile tratatului de la Lisabona, suntem hotărâți ca împreună cu dumneavoastră să continuăm activitatea menită a alinia restul legislației din domeniul agroalimentar la dispozițiile tratatului de la Lisabona. Pot să vă dau un exemplu care într-adevăr mă bucură, și anume, la finele lunii iunie s-a dat undă verde încheierii dosarului privind uh, negocierile generale, aceste omnibus trade negotiations, și în septembrie vom demara dialogul tripartit cu colegii noastră din Comisia INTA. Domnule președinte, stimați membri, aceasta a fost doar o scurtă trecere în revistă a priorităților președinției lituaniene în sectorul agriculturii și pescuitului. După cum vedeți, în, în următoarele șase luni intenționăm să ne ocupăm de un număr semnificativ de chestiuni delicate și importante. Sunt multe de făcut, și că sperăm că vom coopera în mod activ și eficient cu Parlamentul European și mai ales cu Comisia dumneavoastră, dacă dorim să atingem aceste obiective. Mă bucură faptul că cei care m-au precedat în această funcție și de asemenea eu însumi am pus bazele unei cooperări solide cu Parlamentul European, folosind întâlnirile bilaterale pe care le-am avut cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu alți membri ai comisiei și sper că vom coopera la fel de bine și pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Acum, dacă dumneavoastră sau restul membrilor Comisiei Agri au întrebări, voi fi cum nu se poate mai fericit să le răspund. Vă mulțumesc. Grație. Bine. Mulțumim foarte mult. Uh, mulțumim foarte mult, domnule președinte. Ați prezentat un uh, program intens pentru președinția noastră. Voi da cuvântul direct vorbitorilor și din nou, ca de obicei, începem cu coordonatorii, apoi cu raportorii din umbră, apoi ceilalți membri. Deci începem cu domnul Des. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, reprezentanții Consiliului, uh, dragă Vergilius Iutmar, dragi colegi. Îmi cer scuze că am venit puțin uh, mai târziu. Am avut o întâlnire cu grupul bavarez și aceasta s-a prelungit puțin. Știu, domnule ministru, că veți face tot ceea ce este posibil, astfel încât în următoarea jumătate de an reforma agrară să fie prelucrată cât mai rapid. Vă cunosc din uh, discuțiile pe care le-am avut și în prealabil și pot să vă asigur că eu voi face tot ceea ce ține de mine, astfel încât să respectăm calendarul și aspectele care trebuiau implementate în 2014 să fie implementate la timp. De asemenea, avem uh, o problemă referitoare la acest raport, și anume că multe lucruri au mai trebuit să fie scrise în paranteze, pentru că multe lucruri nu sunt încă definitivate. De aceea, uh, textul nu a putut fi uh, redactat în forma sa definitivă. Însă vă promit că voi rămâne în contact strâns cu dumneavoastră pentru a reuși să avem succes. Vă felicit de asemenea pentru programul pe care l-ați prezentat, v-ați propus foarte multe și sunt sigur că veți aborda lucrurile cu celeritate. Cât de bine lucrează președinția unei țări, uh, președinția Consiliului nu depinde de dimensiunile unei țări. Am constatat că statele de dimensiuni mai mici depun de obicei eforturi foarte mari în uh, conducerea președinției. Eu uh, sunt un prieten al țărilor baltice, de aceea sunt încrezător în ceea ce privește uh, tot acest proces și modul în care veți conduce dumneavoastră Uniunea Europeană. Noi vom face tot ceea ce este posibil astfel încât să atingem împreună obiectivele. Și în acest sens vă urez mult succes și vă stau la dispoziție oricând în calitate de partener de dialog. Grazie. Mulțumim, Albert. Luis Capula Santos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i urez bun venit noului președinte al Consiliului pe Agricultură. În Uniunea Europeană nu există țări mari și țări mici, există doar state membre cu drepturi egale și sunt sigur că Lituania va avea o președinție excelentă. Și grupul meu politic uh, uh, își va aduce contribuția pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă. Evident, sunt complet de acord cu tot programul, reprezintă procesul legislativ care progresează și cu toții facem ce putem ca să ne asigurăm că în a doua jumătate a anului vom uh, uh, îndeplini programul pe care dorim să îndeplinim. Aș vrea să vorbesc în calitate de raportor pe plăți directe și dezvoltare rurală, pentru că aici încă mai rămân lucruri care trebuie decise. Domnule ministru, cu siguranță vă aduceți aminte că Parlamentul are o poziție foarte fermă, foarte puternică. Nu abandonăm puterile pe care le avem. Am avut un dezacord cu președinția irlandeză în legătură cu, aceste, cu limitele acestor puteri și Consiliul uh, a fost de partea noastră. Președinția irlandeză a spus că aceste lucruri nu pot fi discutate la nivelul nostru decât la nivelul Consiliului European. Aceste puteri au fost întoarse nouă, așa cum trebuiau să fie întotdeauna. Așadar, acestea sunt zone importante, aceste cinci zone rămase în discuție și aici intervine întrebarea mea. Cât uh, spațiu de manevră aveți într-o negociere? Până acum câteva zile, Consiliul, deci nu doar ministrul irlandez, ci întregul Consiliu a considerat și noastră erați membru al acestui Consiliu, că lucrurile erau diferite și acum această opinie în Consiliu s-a schimbat. Pentru că dacă ar fi încă opinia că prim-ministrii decid uh, și deci nu există niciun fel de mandat, ar fi foarte dificil să negociem. Deci Întrebarea mea, domnule ministru, este cât uh, spațiu aveți de, de negociere? Pentru că avem un mandat și, sigur, suntem pregătiți să fim flexibili ca să ajungem la un acord, pentru că este în interesul Europei să încheiem procesul de negociere cât mai curând posibil. Dar pentru asta trebuie să existe flexibilitate și capacitatea de dorința de a, de a acționa din ambele părți, că în Consiliul deocamdată a fost absolut intransigent cu aceste chestiuni. Sigur, doamna Mișa, nu vă cer să anticipați acordul care va exista, pentru că noi, la începutul lui septembrie, avem de gând să propunem propriul nostru compromis pe care vrem să-l comparăm cu al dumneavoastră, dar aș vrea să ne spuneți astăzi cât loc de negociere aveți, dacă aveți. Asta este foarte important pentru noi acum. Mulțumesc, Luis. George Lan și apoi Jim Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să salut uh, uh, ministrul lituanian. Îi uh, doresc mult succes în discuțiile din uh, următoarele șase luni Programul pe care îl avem este substanțial și cele patru dosare, inclusiv uh, dosarele foarte importante și toate actele delegate care vor uh, sublinia acordul PAC uh, pe care îl vor sem- vom semna în iunie. Uh, like to, to ask a similar question to my colleague Luis Capola Santos. Am și o întrebare similară pentru colegul Luis Capola Santos dacă deschideți discuțiile cu colegii din Consiliu, înțelegem că elementele în paranteze pătrate din PAC, deci elementele legate de, de MFF, sunt uh, flexibile, dacă veți obține vreun pic de flexibilitate pentru trialogul din septembrie. Pentru că am vrea să vedem niște progrese pentru a Uh, avea votul final pe uh, cadrul financiar multianual. Pentru că cele două lucruri sunt legate și am vrea să știm care sunt opiniile Consiliului pe această chestiune. Grazie, George. Jim Nicholson și poi Martin Oldrich. Mulțumesc, Jim Nicholson și apoi Martin Oldrich. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Vreau să salut și pe ceilalți colegi astăzi și trebuie să vă spun că aveți uh, șase luni extrem de importante în fața noastră, de fapt cinci luni în realitate, dar încă multe lucruri trebuie făcute în acest timp. Ați spus uh, în prezentarea noastră că vreți să fiți un uh, intermediar onest și cred că asta este o poziție foarte bună pentru a încerca să încheiați uh, munca Uh, deja deci începută. Uh, încerc să le explic oamenilor ce se întâmplă cu reforma PAC și cred că încă avem o treabă extrem de mare în fața noastră, în sensul că ce am făcut în iunie e, e, ca, e ca și cum am construit o casă, am construit fundațiile, uh, zidul și poate și acoperișul, dar în rest totul trebuie făcut, toate detaliile și noi spunem că diavolul e în detalii și cum George s-a referit la actele delegate și la contribuția noastră, cred că nu veți fi surprins că trebuie să-i susțin pe lui și pe George în ceea ce au spus și să vă întreb foarte direct și ar fi foarte util dacă ne-ați putea răspunde câtă flexibilitate, câtă libertate de manevră aveți. Pentru că trebuie să spun că eu, în calitate de raportor din umbră, dar cred că și ceilalți colegi raportori simt foarte multă frustrare dacă se spune nu avem niciun fel de loc de negociere. A fost o, o poziție foarte dificil de acceptat pentru noi. Deci există încă multe probleme rămase în suspensie care trebuie rezolvate, dar vrem să colaborăm pentru a realiza acest lucru. Și sper că nu veniți aici cu mâinile legate la spate. Cred că trebuie să avem o anumită flexibilitate și dacă vi se pare că suntem iritați un pic, uh, înțelegeți acest lucru, pentru că am uh, trecut printr-un proces complet nou pentru noi prin uh, ocazia agendei Lisabona și sper că putem ieși din acest proces cu mândria intactă toate părțile. Sigur, poate toate părțile au făcut greșeli, dar trebuie să învățăm din ele și să mergem mai departe și să colaborăm, pentru că dacă nu colaborăm, atunci victima o să fie uh, politica agricolă comună și toți fermierii din toate statele membre. Așadar, vă doresc succes și uh, sunt nerăbdător să colaborăm. Mulțumesc, Jim. Martin și apoi Agnea. Domnule ministru, nu pot decât să vă doresc toate cele bune pentru prima președinție a Lituaniei. Pentru țara dumneavoastră este o provocare uriașă, iar um, în ceea ce privește detaliile acestei uh, reforme agrare, noi cu președinția irlandeză, după cum a spus și Jim mai înainte, am uh, pus bazele acestei reforme, însă în ceea ce privește detalierea, structurarea, este foarte important să privim cu atenție la toate amănuntele, pentru că multe aspecte au rămas în continuare deschise. Încă nu avem texte pentru toate dosarele și până când vom beneficia de aceste, până când nu vom beneficia de aceste documente, nu vom putea nici să votăm. Așadar, este vorba despre amănunte. De multe ori acestea sunt mai importante decât cadrul general în care spunem am ajuns la un consens în principiu. Am uh, mai avut o discuție la nivel intern cu privire la configurarea uh, acestor suprafețe ecologice prioritare, care pentru noi sunt uh, un punct foarte important pentru a putea decide dacă pe aceste suprafețe vor fi utilizate pesticide sau nu. Deci sunt aspecte care mai trebuie clarificate, puncte de detaliu importante pentru noi. După cum au spus și antevorbitorii mei, decisive cu adevărat sunt uh, parantezele pătrate care încă mai apar în texte. Acestea până în final trebuie să dispară. Iar ceea ce uh, mai trebuie clarificat reprezintă esența uh, reformei. Vorbim de capping, uh, care are o prioritate politică foarte mare, cel puțin pentru Parlament, de asemenea convergența externă și flexibilitatea, respectiv mecanismul de flexibilitate și transferul între piloni, precum și uh, mecanismul de dezvoltare rurală. Acestea sunt aspecte foarte importante ale reformei. Și știm că uh, noi suntem cu toții de aceeași părere și nu putem accepta ca în final Consiliul să spună nu se poate negocia pe marginea acestor lucruri pentru că șefii de guvern au uh, dezbătut deja aceste lucruri. O astfel de decizie nu o vom putea accepta. Deci va fi rolul dumneavoastră să spuneți cu hotărâre că întregul pachet trebuie uh, lăsat deschis în ceea ce privește aceste puncte și că la trialogul din septembrie se poate discuta cât se poate de rezonabil despre toate aceste lucruri, fără niciun fel de dovadă de lașitate din partea nimănui. De asemenea, pentru noi este important ca procesul de tranziție către anul 2014 să fie unul cât se poate de bun. Albert Des a prezentat câteva puncte ieri la discuția noastră. Ne aflăm aici sub o presiune foarte mare a timpului. De aceea trebuie să existe o reglementare cât se poate de bună pentru anul 2014. Și în septembrie totul trebuie să fie deja convenit politic. Aceasta este o provocare foarte mare, pentru că uh, toate aceste lucruri trebuie să fie uh, transferate într-un mod cât mai bun către noua reformă. Deci, este treaba dumneavoastră să organizați acest transfer, această tranziție. În fața dumneavoastră se găsește un pachet uriaș care se referă la legislație, sănătate, sănătatea plantelor, um, cultivarea semințelor. Toate acestea sunt uh, lucruri foarte importante și trebuie privite în detaliu. În ceea ce privește reglementarea uh, semințelor și aici uh, trebuie să acordăm o atenție specială pentru că există puncte importante uh, pe care noi vrem să le vedem în prim plan, să discutăm despre ele, conform uh, competențelor oferite de tratatul de la Lisabona. Iar în final dorim ca toate aceste puncte să fie implementate cu succes. Sper ca uh, următoarele luni uh, să fie încurunate cu succes. Veți avea ceva mai puțină treabă decât uh, președinția irlandeză, iar uh, la trialog am arătat că noi, Parlamentul European, uh, dorim să ne facem auzită vocea și dorim să discutăm cu Consiliul și să ne impunem în fața acestuia. Sper că, împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul, vom reuși să înregistrăm progrese în ceea ce privește implementarea noii Uh, politici agricole. Vă oferim toată susținerea noastră în procesul ce urmează să continue și în următoarele șase luni. Vă mulțumesc! Agniu. Mulțumesc, Martin, Agniu și apoi domnul Rubix. Welcome to the bear pit, Minister. Bun venit în groapa cu lei, domnule ministru. Nu o să vorbesc foarte mult despre reforma PAC, pentru că trebuie să faceți imposibilul ca să satisfaceți niște dorințe atât de diferite, atâtea latitudini, longitudini, culturi diferite. Dar vreau să vă stabilesc câteva provocări pentru cele șase luni. Două lucruri pe care le-ați rezolva realmente și ați putea să faceți lucrurile să progreseze. După cum știți, acum vreo 18 luni, în 18 luni uh, am spus că n-ar trebui să mai existe o produse în baterii. Deși știm că există în continuare baterii în care sunt ținute găinile care fac ouă. Am vrea să eliminăm acest lucru, să spunem că până la sfârșitul președinției noastre nu mai avem așa ceva, nu mai avem ouă din găini crescute în baterii. Alt lucru despre care vreau să vorbesc este problema, uh, nevoia de a face față realității, de a ne confrunta cu realitatea în ultimii ani a devenit din ce în ce mai dificil să obții uh, semințe de soia nemodificate genetic. Fermierii din America de Nord, America Centrală și America de Sud preferă cu toții soia modificată genetic. Există anumite supermarketuri și utilizări de și crescători de animale care spun că produse, ei folosesc produse non, non uh, modificate genetic. Și din cauza presiunilor lobby-ului ecologist, orice suspiciune de contaminare forțează o navă să se întoarcă la sursă. Și efectul a fost că prețul a crescut în ultimele luni de la 250 la 275 după aceea la 300 de lire pe tonă, iar vinerea mi s-a dat o cotă de 685 de lire pe tona de soia. Și am zis că la uh, banii ăștia mai bine îmi tai puii decât să-i hrănesc uh, cu soia. Deci nu are niciun sens economic. Și acum ni se spune fermierilor de pui că pot folosi soia din orice sursă. Asta înseamnă că în Europa, virtual, toate Uh, toată soia va fi soia importată. Uh, importată și modificată genetic. Dar sunt țări din Europa care pot produce ușor asta. Mă gândesc în special la România și Bulgaria. Noi, în Marea Britanie, o să deschidem larg porțile rezidenților acestor două țări la 1 ianuarie și se așteaptă ca 1,5 milioane de oameni să vină aș prefera decât să vină un milion și jumătate de oameni din aceste țări, să vină un milion și jumătate de tone de soia și să-i lăsați să cultive soia modificată genetic pe care să o poată exporta, mai degrabă decât să trebuiască să importăm noi de peste ocean. Asta ar avea un alt efect, pentru că ar crea ceva bunăstare în aceste două țări și atunci oamenii aceștia ar putea să-și permită să elimine uh, găinile crescute în baterii și alte lucruri de acest gen. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rubex. Vă rog. transport. Mulțumesc. Mai întâi de toate, vreau să-mi cer scuze pentru întârziere. A fost un vot la Comisia de Transporturi și a trebuit să fiu acolo. Îmi pare rău că n-am auzit uh, tot ce a spus domnul ministru, dar suntem vecini, nu doar pe hartă, ci și în realitate, pentru că eu sunt leton. Uh, am mari speranțe legate de președinția dumneavoastră, domnule ministru, pentru că Lituania, uh, chiar și în epoca sovietică, a fost o țară în care uh, a existat o agricultură dezvoltată. Uh, știut foarte bine să gestionați acest domeniu și dacă Uh, uniți experiența noastră cu cea altor țări europene, sunt sigur că uh, vom putea face progrese. În timp de trei ani am uh, pregătit reforma PAC și am făcut proiecte cum să o întreținem, să supervizăm din 2014 până în 2020. Am avut foarte multe dezbateri pe acest subiect și părerea mea este aceeași cu a raportorului și vrem să mulțumim uh, pentru toată munca făcută în acest domeniu, chiar dacă plățile directe sunt inferioare celor din alte țări. Asta este regretabil. Letonia va urmări președinția lituaniană cu multă atenție și ne vom inspira din experiența dumneavoastră. Și poate nu o să aveți suficient timp să încheiați și să completați toate sarcinile, dar vom încerca să o facem noi. vai nu neliederīgi, vai citiem mērķiem. Es vēlētos, lai tādas lietas nebūtu. Eu eu tatem da, zemne că... Și știm că 7% din uh, finanțare nu este utilizată în mod uh, rezonabil. Așadar, trebuie să asigurăm uh, o mai bună supervizare a proceselor de finanțare. Aveți o experiență în acest domeniu și trebuie să vă asigurați să vedeți cum se folosesc banii, toți banii, pentru că acest tip de risipă nu trebuie să mai continue. Vă doresc mult succes și poate că experiența noastră va fi utilă. Mulțumesc! Acum are cuvântul, au cuvântul raportorii, deci începem cu Giovanni Lavia și după aceea Michel Danton, eh, doamna McGuinness și toți ceilalți. Giovanni, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A quanto espresso dal... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit pe ministru eh, președintele în exercițiu al Consiliului pentru prezentarea programului pe eh, următoarele șase luni, evident, ca raportor pe regulamentul orizontal voi sublinia nevoia de a face progrese. Avem acum un acord politic uh, privind uh, cadrul financiar multianual cu care putem încheia toate regulamentele care mai rămân încă deschise. În uh, regulament sunt două aspecte legate de cadrul financiar multianual. Primul e legat de rezerva de criză. Există încă dubii considerabile pentru că criza a mâncat mult din uh, capitolul 2 al bugetului, adică aplicarea disciplinei financiare, cu alte cuvinte, o reducere a plăților uh, directe și asta, evident, așa cum arată acum, e un subiect care trebuie să fie examinat cu grijă și discutat cu Consiliul. care este viziunea pe care ați dezvoltat-o în Consiliu? Ce propunere veți face? Evident, poziția Parlamentului a fost destul de critică. Vrem criza să fie rezolvată uh, cu finanțare ad hoc, deci să nu punem o povară și mai mare pe producători. Al doilea lucru care cred că e și mai interesant pentru statele membre este anticiparea programelor de dezvoltare rurală. Nu am abordat încă această chestiune. Parlamentul are unele amendamente care uh, eu o opinie susținută și de state membre, pentru că acestea doresc mai multă anticipare, în timp ce președinția Consiliului la cel mai înalt nivel, în concluziile sale din 7-8 uh, februarie, a a redus uh, procentajele la un nivel foarte, foarte redus pentru a reduce plățile proprii și acestea sunt două lucruri pe care sper că asupra cărora sper că președinția ne va oferi opinia sa astăzi. Și un alt subiect important pe care cred că este o nevoie de negocieri prompte, date fiind implicațiile lor. Trebuie, trebuie să încheiem negocierea pe aceste subiecte cât mai repede, astfel încât să putem începe anul viitor, pentru că trebuie să știm ce a început direct și ce poate fi amânat, ce trebuie început direct și ce poate fi amânat Eh, convergența, cum vom eh, eh, lupta pentru convergență pe pilonul 1 între state și cum vom aborda chestiunea dezvoltării rurale, pentru că este momentul ca programele de dezvoltare rurală care au, beneficiază de noi reguli să înceapă la, în 2014, la începutul anului viitor așadar. Trebuie să înțelegem lucrurile cât mai rapid pentru ca pacul să poată opera de la 1 ianuarie 2014 și în același timp să implementăm treptat noutățile care rezultă din acordul politic pe care îl obținem cu președinția irlandeză. Merci, Monsieur le Président. Domnul Danta, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în exercițiu am ascultat cu atenție Uh, prezentarea programului de lucru pe care l-ați stabilit pentru perioada următoare. Evident, o parte importantă a muncii noastre se va dedica uh, încheierii uh, pachetului prin reforma PAC. Mai avem încă multe lucruri de făcut, pentru că dacă s-a ajuns la un acord politic, totuși rămâne, rămân de discutat încă multe texte, cel puțin la nivelul considerentelor și trebuie redactate aceste texte. Nu vreau să iau prea mult timp, dar vreau să revin la chestiunea convergenței. 26 iunie anul acesta, Parlamentul a fost pus cumva în fața faptului împlinit în ce privește modul de utilizare a articolului 43 din tratat. Mai clar, ministrii, Consiliul a refuzat ca Parlamentul să poată să se intereseze de o, de o serie întreagă de instrumente de gestiune ale politicii comune, mai ales uh, instrumente de intervenție în perioada de criză. Am spus atunci în numele Parlamentului că a prevalat uh, interesul agricultorilor și operatorilor care au nevoie să știe cât mai repede care va fi cadrul în care își vor putea dezvolta activitățile în anii ce vin. Dar Consiliul trebuie să înțeleagă modul în care Parlamentul a fost uh, frustrat uh, în cadrul acestei negocieri și cred că exprim aici opinia tuturor colegilor când spun că această lectură a articolului 43.3 din tratat, alinatul 3, nu poate fi o, o interpretare, o lectură permanentă. Dacă Consiliul uh, se încăpățânează în această interpretare a textului, uh, cred că trebuie să înțeleagă toată lumea că va veni momentul când procedurile vor fi blocate în mod durabil de către Parlament. Trebuie să colaborăm, trebuie să avem nevoie de încredere reciprocă și această încredere reciprocă trece mai ales printr-o lectură comună a tratatelor și prin aplicarea unor uh, uh, reguli de armonizare uh, care necesită o gestiune responsabilă. Vă mulțumesc. Bine, grație, Michel. Mulțumesc, Michel. Continuăm acum cu doamna McGuinness și apoi doamna Castinger. Marian. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule ministru, pentru că sunteți alături de noi și pentru că ați susținut prezentarea dumneavoastră. Iau cuvântul pentru a vă dori toate cele bune. Cred că Giovanni Lavia a pus punctul pe ei. Într-adevăr, am ajuns la un consens politic în ceea ce privește PAC, dar acum trebuie să trecem și la pasul aplicării practice. Iar președinția dumneavoastră, într-un sens, este foarte importantă, astfel încât să ne asigurăm că uh, vom reuși aplicarea practică, o aplicare care este inteligibilă pentru fermierii noștri. Așadar, aveți multă treabă. Cred că septembrie va fi o lună decisivă. Colegii au menționat care sunt provocările foarte importante pentru dumneavoastră uh, în discuțiile cu uh, șefii de guvern și cu privire la CFM. Însă, în afară de aceasta, există și o mișcare între cererile acestei comisii în contextul codeciziei, puterea uh, șefilor de stat și de guvern care preiau proprii chestiuni uh, agricole în CFM și uh, aplicarea și transmiterea acestor idei către comunitatea de agricultori. Așadar, provocarea dumneavoastră este foarte dificilă. Trebuie să încercați să negociați toate aceste aspecte și vă doresc mult succes pe această cale. Într-adevăr, sunt interesată să aud din partea dumneavoastră, știu că este oarecum timpuriu, însă aș vrea să știu cum vedeți acest proces evoluând. Pentru că, din înțelegerea mea, uh, raportul domnului Des are nevoie ca aceste aspecte să fie clarificate pentru a fi finalizat. Și trebuie să facem acest lucru mai degrabă mai devreme decât mai târziu. Poate este prea târziu să le rezolvăm în septembrie. Așadar, spuneți-ne și dumneavoastră cum apreciați acest calendar. Din punctul meu de vedere, aceste lucruri trebuie rezolvate cel târziu în septembrie. Și nu știu dacă aceasta este o perspectivă realistă, însă aș vrea să știu cum uh, considerați dumneavoastră această evoluție. De asemenea, bugetul pentru PAC a fost redus și fermierii vor beneficia de sprijin mai redus uh, din partea uh, noastră. De aceea aș vrea să știu dacă aveți vreun plan de a analiza ce face Comisia cu privire la uh, forumul de la nivel înalt, uh, cu privire la uh, um, efecte mai mici ale acestor reduceri, la corectitudine, fairness și toate celelalte aspecte colaterale. Mult succes! Președintele, mulțumesc Marian, Elizabeth și apoi domnul vicepreședinte Paulson. Elizabeth Köstinger. Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să mulțumesc și eu uh, domnului ministru că ni s-a alăturat. Vă doresc mult succes pe parcursul acestor șase luni și Sigur, am ascultat și eu cu mare atenție prezentarea dumneavoastră cu privire la viitoarele priorități ale președinției lituaniene. Pentru mine, și antevorbitorii mei au menționat deja acest lucru, este cât se poate de important modul în care uh, vom aborda distribuția financiară în următoarele luni cu privire la PAC și mai ales uh, progresele pe care le putem înregistra în continuare. Punctele deschise sunt uh, în discuție. Și pentru noi a fost o dezamăgire faptul că sub președinția irlandeză nu s-a ajuns la niște negocieri cu adevărat concrete. Însă noi, Parlamentul, vom insista asupra mandatului nostru de negociere și vă atrag atenția cât se poate de concret asupra punctelor deschise cu privire la dezvoltarea rurală, pentru că aici distribuția subvențiilor, distribuția banilor uh, este foarte importantă pentru noi. Parlamentul European intră în codecizie în această privință și aici uh, vom uh, ne vom face auzit glasul cât se poate de puternic în baza mandatului de negociere și de asemenea și în ceea ce privește cotele de cofinanțare. Acestea au un efect decisiv asupra uh, banilor care ajung la fermieri, respectiv în zonele rurale și asupra distribuției acestora. Și cred că Parlamentul European și uh, domnul raportor uh, Capula Santos au venit în acest sens cu un, o propunere foarte bună, despre care sperăm că va fi luată în considerare de Consiliu. Și pentru mine normele tranzitorii sunt foarte importante vom uh, fi nevoiți să lucrăm cât mai rapid pentru că fermierii au nevoie de certitudine în planificare. Vreau să atrag atenția și asupra faptului că, mai ales în ceea ce privește subvențiile pentru investiții, trebuie găsită o soluție. Fermierii așteaptă deja în diverse regiuni de ani buni de zile, astfel încât subvențiile pentru investiții să fie plătite. Sunt multe măsuri uh, de construcții care sunt încă în așteptare, mai ales în ceea ce privește standardele de protecție a animalelor. De aceea cred că trebuie să ajungem cu urgență la o soluție. Iar um, de aceea pot să spun că septembrie va fi o lună foarte interesantă. Vă doresc însă mult succes în îndeplinirea obiectivelor dumneavoastră și să aveți o președinție cât mai bună. Domnul vicepreședinte Paulsen și apoi domnul vicepreședinte Sigiaschi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc Lituaniei un bun venit cât poate de călduros. Fie că este vorba despre o țară mare sau o țară mică, acest lucru nu este important. Abordarea este cea decisivă. Abordarea față de comunitatea europeană și cu privire la necesitatea acesteia de a exista în continuare. Cel mai important lucru pentru președinția dumneavoastră este să aduceți la un final uh, raportul PAC și să reușiți să clarificați toate aceste detalii care mai trebuie stabilite. Pentru că în contextul codeciziei, uh, conform tratatele de la Lisabona, Parlamentul European uh, își poate face vocea auzită. Și importante sunt și aspectele tehnice. Eu sunt raport pentru eu sunt raportor pentru legislația din domeniul bunăstării animalelor. Iar uh, pentru noi, aceasta este o concluzie foarte importantă a pachetului cu privire la uh, siguranța lanțului alimentar. Este complicat, este un document cu multe fațete. Poate că nu este controversat atât de tare din punct de vedere politic, însă, în termeni practici și din perspectivă științifică, uh, acesta este un dosar foarte complicat. Și aș vrea să știu dacă președinția lituaniană s-a gândit să înceapă, cel puțin, discuțiile, măcar la nivel informal, astfel încât să nu fim nevoiți, în final, să mai uh, discutăm atât de mult despre detalii. Pentru că aici cred că este mai degrabă vorba despre o chestiune care se referă la respectarea uh, strictă a chestiunilor științifice. Și, sigur, vor fi implicate și detalii politice. Și pot să vă dau câteva exemple. În Europa, care trece printr-o criză, Trebuie să dezvoltăm piața internă. Iar pe piața internă trăiesc animale și produse de origine animală care sunt foarte importante. Dacă am avea o deschidere mai mare cu privire la uh, creșterea animale, ar fi foarte bine. Însă, care este situația bolilor? Acestea sunt un aspect important. Și, pe de altă parte, dacă dorim să prevenim dezastre majore, precum uh, gripa porcină sau alte astfel de epidemii, atunci trebuie să avem un sistem prin care crescătorii de animale să descopere ei înșiși primii că ceva nu este în regulă. Trebuie să ne asigurăm că ei beneficiază de cunoștințele necesare astfel încât să tragă semnalul de alarmă timpuriu. Și, mai presus de toate, fermierii pentru că se confruntă cu aceste riscuri majore, de multe ori nu se pot ridica la înălțimea situației și nu recunosc uh, boala respectivă. Mulțumesc, doamnă Paulsen, domnul Sier Iveschi și apoi Pătrau Neveș. Wczoraj na komisji wynika jasno, że pomimo osiągniętego porozumienia... Mulțumesc foarte mult. Din ceea ce am auzit în urma discuției de ieri, putem să observăm că, în ciuda compromisului la care s-a ajuns, există în continuare uh, multe lucruri de făcut. Mai avem multe sarcini de îndeplinit și și pe dumneavoastră vă mai așteaptă multe de făcut, pe dumneavoastră în calitate de președinție lituaniană. Se pare că totul a fost făcut în iunie, însă lucrurile nu stau chiar așa. Multe mai trebuie finalizate. Cred că ar trebui să limitați pe domnul Des în Lituania și să discutați în Lituania nu, aceasta era doar o glumă. Pentru că în prezentarea noastră v-ați adresat direct domnului Des. Însă cred că mm, din prezentarea dumneavoastră a lipsit un lucru. Aici este vorba despre agricultură și au lipsit uh, relația cu Statele Unite în acest context. Știu că cei care au de-a face cu comerțul și că există un comisar diferit pentru aspectele comerciale, însă aceste aspecte sunt foarte importante și pentru noi, deoarece agricultura, foarte frecvent, pierde foarte mult atunci când vine vorba despre negocierile comerciale. Și de multe ori, agricultorii sunt victime ale acestor uh, negocieri comerciale cu Statele Unite. De aceea sper că abordarea dumneavoastră va fi uh, o abordare mai comunitară și va fi mai uh, și că Consiliul va da dovadă de mai multă înțelegere față de Parlament. Sperăm de asemenea că veți prelua și poziția noastră într-o mai mare măsură, lucru care este susținut și de tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, domnule Schicherski, domnul Patraon Neveș. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă alătur și eu colegilor mei uh, și să mulțumesc Uh, domnului ministru, să urez președinției lituaniene bun venit și să urez mult succes în activitatea viitoare. După ce uh, i-ați ascultat pe colegii mei, sunt convinsă că știți cât de multă treabă vă așteaptă și ați înțeles și care sunt așteptările noastre pentru că anumite lucruri sunt încă pendinte și sperăm că pe acestea vom reuși să le uh, încheiem, astfel încât să avem o nouă politică agricolă comună finalizată cât mai curând posibil. Au fost uh, ridicate multe uh, probleme, dar una care mă interesează pe mine în mod special și care nu a fost menționată este sectorul laptelui. Sectorul laptelui este cel care a fost tratat cel mai prost în cadrul reformei. Pentru că Consiliul nu a dorit să schimbe nimic în uh, ceea ce privește um, organizarea uh, comună a piețelor din sectorul laptelui. Va fi însă un uh, subiect care va fi abordat și pe viitor. Așadar, uitându-ne și în trecut și spre viitor, trebuie să spunem că uh, unele dintre propunerile care au fost făcute de Parlamentul European s-au pierdut pe drum. Acum există un raport cu privire la producția de lapte și importanța acestei producții în anumite zone specifice, cum ar fi zonele montane, cele uh, defavorizate și cele ultraperiferice. Acesta este într-adevăr un sector deosebit de important și este un sector care a fost uh, lăsat în afara negocierilor Consiliului. Așadar, aș dori să știu care este planul președinției lituaniene, ce dorește să facă cu privire la acest sector, pentru că este o parte importantă a agriculturii și afectează toate statele membre și suferă uh, de pe urma crizei prin care trece Europa. Cu toții trebuie să analizăm acest sector pentru că dorim să apărăm uh, agricultura din Uniunea Europeană. Bun, Președintele Bun, am încheiat această lungă parte de intervenții și contribuții din partea deputaților. Stimate domnule președinte, acum este rândul dumneavoastră să răspundeți. Cred că avem suficient timp pentru ca dumneavoastră să reacționați la cele spuse până acum. Probabil că ați observat că Comisia noastră de la Parlamentul European are așteptări mari din partea dumneavoastră cu privire la continuarea acestei reforme, reforme majore și că încheierea acestei reforme reprezintă um, un obiectiv suprem pentru noi. Parlamentul European uh, nu poate să fie exclus uh, de la negocieri, mai ales că este vorba despre ultimii pași uh, din această reformă propusă, asupra care Consiliul nu a putut să decidă până acum, pentru că miniștrii au uh, susținut perspective diferite. Însă acum sunt îndeplinite toate condițiile pentru a se ajunge la un acord și uh, suntem încrezători că vom reuși să facem acest lucru sub președinția dumneavoastră și că vom reuși să îndepărtăm aceste uh, parandeze pătrate și să încheiem reforma agricolă comună, ceea ce se și așteaptă de la noi. Trebuie să oferim fermierilor noștri informații clare și credibile, pentru că aceasta este responsabilitatea pe care ne-a oferit-o decizia în calitate de Parlament. Așadar, uh, mulțumesc și ai cuvântul. Taip, tai pirmiausia noriu padėkoti visiems už uh, gražius palinkėjimus. Mulțumesc foarte mult și în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru toate urările de bine adresate președinției noastre. Am luat notă de propunerile și de comentariile dumneavoastră. Sigur, vom ține seamă de ele. Aș sublinia însă faptul că succesul deciziilor noastre va depinde foarte mult de înțelegerea reciprocă de discuțiile pe care o să le avem și de încrederea reciprocă. De aceea, pentru cele șase luni ce vin, sper că această încredere reciprocă va fi prezentă și va duce la rezultatele pe care le dorim. Mai precis, agricultorii din Uniunea Europeană vor avea o imagine clară a planurilor pe următorii ani. Ăsta este scopul nostru comun și va trebui să lucrăm împreună și într-o manieră constructivă la realizarea sa. Acum, aș dori să răspund la întrebările puse. Sigur, nu am foarte mult timp la dispoziție, așa că am să mă concentrez pe punctele principale. Și sigur, o să mai avem ocazia de a reveni asupra acestor teme și pe viitor și de asemenea în întâlnirile neoficiale. Însă acum aș dori să mă concentrez pe cadrul financiar multianual. Da, ir laikas ispręsti ir... Noi am ajuns la un acord și negocierile practic sunt finalizate. Acum trebuie să vedem care sunt perspectivele aici. Sigur, vom coopera pe chestiunile încă nerezolvate. Știu care e mandatul noastră, știu care este mandatul meu. Știți care a fost ultima propunere făcută la negocieri. Eu n-am să primesc un mandat nou. Însă va trebui să încercăm să ajungem la un acord într-o manieră constructivă și sper că vom putea face asta. Apoi, în ceea ce privește finalizarea reformei PAC, ne așteaptă multe chestiuni de ordin tehnic pe care va trebui să le rezolvăm. Avem o serie de întâlniri cu experți, finalizăm textul și sper că prin aceste discuții constructive vom rezolva toate chestiunile. Acum aș reveni la regulamentul privind uh, perioada de tranziție, foarte important și care trebuie să fie adoptat curând. Domnul Des a spus foarte bine că ambele instituții înțeleg pe deplin care este calendarul și care este răspunderea ce ne revine și că e nevoie ca aceste reguli să fie finalizate cât de curând posibil și puse în aplicare, pentru că agricultorii să știe cum vor merge lucrurile anul viitor și ce reguli vor funcționa atunci. Ceea ce privește cerințele de sănătate animală, știu foarte bine cât de importantă este această chestiune. În ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru găinile de crescătorie, știu că nu toate statele membre au pus în aplicare aceste cerințe. Împreună cu domnul comisar Borg ne vom ocupa de acest aspect pentru că vrem ca regulile care sunt pe hârtie să devină o realitate. Mă bucur să vă spun că acestea sunt respectate pe deplin în Lituania, așa că vom încerca să asigurăm respectarea lor și în alte state membre. Apoi, în ceea ce privește soia modificată genetic, cunoaștem această problemă a proteinelor. Știm care sunt chestiuni legate de utilizarea soia modificată genetic într-un context mai larg. Acestea se folosesc nu doar pentru găinci și ca hrană pentru alte specii de animale. Cel mai important lucru aici este să asigurăm trasabilitatea la nivelul întregului lanț trofic și să asigurăm informarea adecvată a consumatorilor. Ne efectuăm controle stricte privind utilizarea organismelor modificate genetic și am rugat celelalte state membre să procedeze în mod similar, să pună în aplicare o politică responsabilă și să asigure un schimb rapid de informații pe aceste teme. E recomandat să se caute și alte surse alternative de proteine, altele decât uh, soia modificată genetic. Însă asta, sigur, e o sarcină care revine oamenilor de știință europeni. Eventual am putea asigura o serie de programe menite a identifica o sursă alternativă. Algele ar fi o posibilitate. Avem o rezervă de criză ca nou instrument. Este bugetat. Din câte înțeleg, e nevoie aici de disciplină financiară considerabilă, însă această rezervă face obiectul și un face obiectul și unui uh, capitol din uh, cadrul financiar multianual, așa că nu putem uh, să ne mișcăm foarte mult aici. Apoi, în materie de competențe și de aliniere la dispozițiile Tratatului de la Lisabona, Consiliul va continua să coopereze cu Parlamentul European în încercarea de a ajunge la un acord în primă lectură. Dați-mi de asemenea să vă spun că negocierile cu Parlamentul European pe marginea pachetului de reformă PAC am reușit să ajungem la o decizie echilibrată privind alinierea la dispozițiile tratatului de la Lisabona. În ceea ce privește regulamentul uh, privind sănătatea animală, acesta va fi o prioritate pentru președinția lituaniană. actei, actai, subiect o socomibe. Tai clausimai... Ceea ce privește bolile infecțioase, și redactarea listei acestor zoonoze. E bine, Asta e de competența grupurilor de lucru, doar am, suntem la începutul discuțiilor, sunt sigur că aceste probleme vor fi dezbătute în mod activ, pentru că, într-adevăr, merită atenție. Apoi, ceea ce privește bunăstarea animală, în Lituania uh, tema se bucură de un interes deosebit. Vrem să se acorde atenție acestei chestiuni la întreg, pe întreg uh, teritoriul Uniunii Europene și, în acest sens, facem un apel la toate statele membre în sensul fundamentării tuturor activităților lor pe date științifice concrete. Dați voi să vă spun că pe 28-29 septembrie vom organiza o conferință în Lituania prin bunăstare animală hrana pentru animale, de asemenea va fi discutată acolo, voi avea plăcerea de a participa eu însumi. Și m-ar bucura foarte mult ca și dumneavoastră să fiți prezenți acolo. Acum, negocierile cu Statele Unite. prima etapă a negocierilor a demarat la Washington. Aceste negocieri sunt deosebit, deosebit de importante și sper că se vor face progrese, însă e foarte, foarte greu acum să <clears throat> anticipăm rezultatele acestor discuții. Noi vom urmări respectarea standardelor ridicate în materie de sănătate animală și a plantelor, ideea fiind sigur aceea de a proteja sănătatea umană, dar în același timp vom încerca să eliminăm obstacolele din calea comerțului liber, ne vom concentra pe principiile respectului reciproc și a încrederii reciproce. Pachetul privind laptele. Avem legislația privind uh, producătorii de lactate și cel privind CMO. Alte chestiuni vor fi discutate la Bruxelles în septembrie într-o conferință la nivel înalt dedicată acestei probleme și sigur ă, sperăm că vom găsi soluții la toate aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru amabilitatea pe care mi-ați arătat-o, pentru ospitalitatea dumneavoastră. Sper că în viitorul apropiat vom continua să cooperăm într-o manieră constructivă. Mulțumesc! Uh, președintele, mulțumesc. Uh, stimați colegi, suntem deosebit de recunoscători domnului președinte în exercițiu, domnul Iucna. E o perioadă de activitate intensă pentru toți acum și sperăm să ajungem la rezultate pozitive sub președinția noastră pe margine în capitolele care încă rămân de negociat, încercarea de a finaliza reforma PAC. Doar o clipă v-aș solicita atenția înainte de a trece mai departe la audirea privind viitorul sectorului uh, horticol din Europa. Mai am câteva lucruri să vă spun. Secretarul nostru general, Gerhard Kalb, ne părăsește. Este ultima ședință agri la care participă de la 1 septembrie, se pensionează, după cum mulți o știți deja. Aș dori, prin urmare, ca în numele nostru al tuturor să-i mulțumesc pentru anii pe care am petrecut împreună, mai ales ultimii doi ani, lucra din greu la reforma PAC Dânsul merită toată recunoștința noastră și mulțumim pentru răbdarea de care a dat dovadă, pentru atenția pe care a acordat-o nu doar raportorilor și raportorilor din umbră, ci tuturor membrilor comisiei noastre. Cred că am reușit să trecem la responsabilități suplimentare, la codecizie și am făcut această tranziție uh, uh, fără șocuri și pentru aceasta îi mulțumim și îi urăm toate cele bune pentru o perioadă, sigur, mai puțin intensă, însă care îi va permite să stea mai mult cu familia. Gerhard, îți mulțumim încă o dată. Este Albert Des la parola. Albert Des a cerut să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE doresc să îi mulțumesc și eu din suflet domnului Gerhard Kalb. A fost o colaborare grozavă pe parcursul acestor ani. Dragă Gerhard Kalb, ți-am adus un uh, mic cadou uh, din Bavaria. S-a scris și o dedicație, stimate domnule Calb, în nume personal și din partea grupului Agri PPE. Îți mulțumesc pentru îndelungata colaborare fructuoasă și foarte bună. Felul uh, dumneavoastră de a fi atât de liniștit uh, pe acesta l-am uh, admirat întotdeauna. Vă doresc toate cele bune, în continuare, multă sănătate, bucurie și succes în continuare. De asemenea, cu această carte uh, îți uh, doresc o uh, viață bună și îți transmit toate gândurile bune pentru următoarea etapă din viață. Alverdes, purtător de cuvânt din partea grupului Agri și doresc să-ți înmânez acest cadou. Grazie. Eh, Luis a la parola. Luis Capula Santos. Eh, Luis Capula Santos a cerut să intervină. Și eu, eh, cu anumite emoții, aș dori să-mi au rămas bun de la domnul secretar Rămâneți cu bine și sper că ne vom revedea. Iată, deja de 10 ani lucrăm împreună. Prin urmare, în nume propriu și numele grupului pe care îl reprezint, aș dori să vă mulțumesc pentru devotamentul și pentru munca depusă aici. Ne-ați arătat cum trebuie să fie într-adevăr un funcționar public de rang înalt. Stimați colegi, începând cu 1 septembrie, Secretarul în funcție va fi Patrick Barjola, asta în așteptarea nominalizării oficiale a unui nou secretar general. Uh, George, acest să intervină. În grupul lui liberal uh, mă fac și eu ecoul urărilor de bine spuse până acum și vă mulțumim că ne-ați suportat până acum în ultimii doi ani, de când ne ocupăm de reforma PAC, uh, au fost foarte, foarte multe lucruri de făcut pentru secretariat. Ați încercat să ne țineți la suprafață în întreaga procedură de codecizie și v-ați achitat remarcabil de această sarcină dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Prin urmare, în numele grupului liberal doresc să vă mulțumesc pentru asistența pe care ne-ați oferit-o. Mulțumim foarte mult! George, cred că acum și Martin vrea să spună câteva cuvinte. Dragă Martin, am avut posibilitatea de a lucra împreună câțiva ani. Cred că a fost o etapă decisivă și pentru tine și cred de asemenea că ceea ce am realizat, cel puțin cele șapte mii de amendamente pe care le-am avut aici la Parlament, să le gestionăm pe acestea și să facem asta liniștit, colaborând cu toate grupurile politice, așa cum am făcut-o, cred că aceasta a fost o realizare grozavă. Sper că nu asta a dus la decizia ta de a te retrage din această reformă uh, ceva mai devreme uh, și de a te retrage în munți pentru a te relaxa. În orice caz, îți dorim uh, să ai o viață bună și măcar din când în când să mai treci pe la Bruxelles să vezi cum merg lucrurile, pentru că sunt convins că nu ți-ai pierdut tot interesul cu privire la acest proces și sper că. Mm, pornind de la sfaturile tale, să continuăm uh, această reformă și, după cum spuneam, uh, sper să nu-ți fie atât de dor de noi precum ne va fi nouă de tine. Mulțumesc! Grazie, Martin. Jim! Mulțumesc, Martin. Jim? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru mine e o zi tristă, ziua în care Gerhard, iată, decide să ne părăsească, asemenea colegilor mei, doresc și eu să-ți urez toate cele bune. Sper că nu te-am silit noi să recurgi la o pensionare anticipată cu reforma asta capa noastră, uh, însă îmi închipui că într-adevăr au fost, în uh, ultimii ani au fost duri, duri de tot. Nici nu mai mi-aduc aminte uh, de când lucrăm împreună, de multă vreme în orice caz Însă, lucru pe care mi-l amintesc cel mai bine, și iată și Maria aici, a fost excursia noastră în Brazilia, când discutam problema cărnii de vită. Maria aici, Luizi aici, Și când, când ne plângem de greutățile de astăzi, eh, mi-aduc aminte de întâlnirea aceea cu agricultorii și cu politicienii brazilieni. Atunci a fost cu adevărat greu. <clears throat> Restul de aici e floare la ureche față de ce a fost acolo în Brazilia. Îmi aduc aminte cum lucram târziu în noapte, cum eram totdeauna peste program, niciodată nu terminam la timp. Însă cea mai relaxată întâlnire a fost uh, ultima, ne-am dus la acel abator, ultimul răcnet ne-a dat să mâncăm carne de vită și ne-a spus, iată, intră carne braziliană în Europa. Sunt amintiri deosebit de plăcute pentru mine. A fost o plăcere să lucrez cu tine și cu restul echipei tale. Îți mulțumim foarte, foarte mult pentru cele făcute. Îți mulțumim, Gerhard. Bine, colegi, un minut. Un minut pauză, spune domnul președintele. Uh, ne luăm rămas bun de la domnul Virgilius Iucna și la președinția lituaniană și începem audierea privind viitorul sectorului horticulturii în Europa.

bene colleghi possiamo iniziare siamo all'ultimo punto Dragi colegi, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Audiere privind viitorul sectorului uh, horticulturii în Europa, strategii de creștere. Așadar, uh, începem audierea publică. Audiere organizată de colega noastră, doamna McIntyre, în vederea unui raport din proprie inițiativă privind horticultura, uh, raport uh, pe care, după cum știți, domnia sa îl pregătește pentru această comisie. Audierea va oferi sugestii importante legate de acel raport pentru sectorul horticulturii, care, după cum știți, implică atât uh, Uh, culturi alimentare cât și nealimentare, cum ar fi flori și uh, copaci. Este un sector uh, vital pentru Europa, dacă ne gândim la provocările venite de la schimbările climatice și de la probleme legate de provizionarea cu apă, sunt numai probleme strategice extrem de importante pentru sector și pentru agricultura Uniunii în general. Este plăcerea mea să urez bun venit la patru distinși experți care ne vor vorbi despre viitorul horticulturii, și anume domnul Antoni Snell, vicepreședinte al uh, a Organizației de Horticultură din Marea Britanie, a fermierilor britanici, domnul uh, Honorhorst, președinte, vicepreședinte al Asociației Germane similare, domnul Donato Labate, care este membru în conducerea companiei uh, polioneze și dr. Siegfried Scholz, secretar general al Central Verbartengau, sectorul horticulturii din Germania. E, ehm, eh, tutti voi pe la vostra prezență, avremo Și mai întâi aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Veți avea fiecare câte 10 minute dar, înainte de a vorbi uh, experții noștri, dau cuvântul uh, colegii noastre Antea. Antea McIntyre să spună câteva cuvinte la începutul uh, audierii. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să organizăm această audiere privind horticultura astăzi și că vom putea asculta uh, experți de primă mână pe acest subiect. Horticultura cred că este un sector foarte complex și unul dintre cele mai puțin înțelese. Însă în, acest, în această epocă în care crește populația globului și sunt multe preocupări legate de securitatea alimentară, horticultura are multe de oferit și contrar a ceea ce ați putea crede despre regiunea mea din Marea Britanie și anume West Midlands, acolo horticultura reprezintă o parte foarte importantă a economiei noastre mai ales în Herefordshire, de unde vine expertul nostru britanic. Există multe provocări, dar și multe oportunități. În ciuda faptului că suntem uh, al doilea producător mondial, Uniunea, noi, Uniunea Europeană, suntem și al doilea importator de fructe și legume. Știm că în unele părți din Europa, baza de furnizare de produse proaspete a scăzut și am pierdut cote de piață în mod semnificativ pentru importuri. Deci creșterea acestui sector este extrem de importantă și la fel este și creșterea competitivității. Cercetarea și dezvoltarea pot juca un rol major, uh, pot îmbunătăți utilizarea resurselor și productivitatea. Sunt multe chestiuni cu care se confruntă uh, cultivatorii din Europa. Costurile energiei, protecția uh, recoltelor, siguranța apei, lipsa de capacități, nevoia de a reduce impactul de mediu, de a produce mai mult cu mai puțin, dar și problema de afaceri, cum ar fi accesul la finanțe. Și ar fi o provocare să reușim să introducem totul, toate aceste chestiuni în raportul nostru, nostru dar m-am bucurat să aud președinția lituaniană, să, să aud că președinția lituaniană se va concentra pe problema horticulturii și uh, Sper că și audierea de astăzi eh, va influența dezbaterea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă raportor, și acum vom eh, începe audierea noastră și aș ruga, l-aș ruga pe domnul Anthony Snell să ia cuvântul. Aveți, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Sunt Anthony Snell, vicepreședintele uh, Consiliului pentru Horticultură Marea Britanie și vicepreședinte al Asociației Internaționale uh, a Casisului, dar uh, mai ales sunt dar în afară de aceasta sunt și fermier. Am o fermă de 200 de hectare în acea zonă din care provine și doamna McIntyre, în Herefordshire, Antea, doamna McIntyre, a fost un mare susținător al horticulturii și face extrem de multe lucruri bune pentru industria noastră. Noi uh, producem cam 12.000 de tone de uh, uh, căpșuni și vreo 6.000 de tone de casis și le vindem printr-o cooperativă. Noi credem ferm că cooperarea între uh, toți horticultorii și toți cei implicați în lanțul trofic este absolut uh, vitală. În Marea Britanie nu cred că uh, suntem foarte buni la capitolul ăsta și cred că trebuie să facem eforturi mai mari. Primul diapozitiv e o poză cu copii care ne-au vizitat ferma ei sunt consumatorii de viitorului și lucrătorii de mâine. Sectorul are nevoie de o uh, forță de lucru uh, solidă. Aici nu e o poza unor uh, copii exploatați, Doamne ferește, dar vrem să subliniem faptul că avem nevoie să promovăm forța de muncă în acest domeniu. Dați-mi voie să spun mai multe despre horticultura în regiunea noastră în West Midlands producem cam 30% din cartofi, 20% din uh, uh, fructele moi, 60% din merele de cidru, 60% din sparanghelul țării și 35% din casis. Uh, deci uh, suntem o zonă cam importantă din Marea Britanie. Începește casisul, cam jumătate vine din orașul meu suntem cam Uh, o valoare de 330 de milioane de euro. Uh, producția se face pe doar 3% din totalul terenului agricol și suntem un sector mai important uh, în volum vorbind decât producția de lapte sau alte uh, sectoare agricole. Deci cred că e un sector major și de care nu se vorbește suficient. Trebuie să vă spun câteva lucruri despre vreme, deși în acest moment avem vreme frumoasă, uh, Anul trecut a fost uh, un an foarte dificil pentru cultivatorii britanici din cauza vremii uh, extreme. Toate sectoarele horticole au avut uh, pierderi și la fel și noi. A fost o vară rece și umedă și a scăzut cererea, am avut o scădere de 15% a vânzărilor și a profiturilor. A fost cea mai umedă vară din 100 de ani, urmată de cea mai rece uh, primăvară din 50 de ani. Deci, uh, ce se întâmplă oare cu, cu vremea noastră? În ciuda surplusului de apă din 2012 din Marea Britanie, industria uh, recunoaște că aceste schimbări climatice sunt foarte dificile și trebuie să încercăm cumva să păstrăm acest asset valoros pe care îl avem. Agenția de Mediu a calculat că avem nevoie de 13% capacitate de stocare mai mare până în 2020. Însă, uh, noi avem niște oportunități de producție la care țările din Sud uh, pot doar uh, visa. Însă vremea greu de prezis reprezintă o provocare, dar poate fi și o oportunitate. În ciuda tuturor acestor provocări și probleme, suntem extrem de optimiști în Marea Britanie. În acest moment vremea este extraordinară și uh, noi sperăm că vom vedea un sector horticol care să crească și să-și îmbunătățească producția, să avem un sector uh, productiv unde fiecare parte a uh, lanțului creează profit și uh, reinvestește. Și avem nevoie de un sector competitiv. Trebuie să punem pe primul loc consumatorii și clienții noștri. De asemenea, în țările europene și în Marea Britanie trebuie să continuăm ca prioritate absolută să promovăm Uh, consumul uh, sănătos de fructe și legume. Noi suntem singurul sector agricol unde creșterea producției și mai ales creșterea consumului e un lucru bun pentru sănătate. Are uh, beneficii uriașe de sănătate, ca să nu mai vorbim de cele financiare. O să subliniez trei chestiuni care cred că au un impact asupra profitabilității horticulturii britanice și uh, care necesită o strategie de îmbunătățire. Anul trecut, într-un raport uh, revoluționar pe care uh, Uniunea Fermierilor Britanici a spus că um, tomatele, roșiile britanice sunt în, pe cale de dispariție. Reducerea în producția locală a fost enormă. Există o mare concurență pentru Uh, teritoriu care poate fi folosit pentru cereale sau pentru biocombustibil. Deci horticultura trebuie să fie o industrie profitabilă, altfel cultivatorii se vor îndrepta spre alte culturi. Raportul a atras foarte multă atenție din partea mass media și ne-a permis să avem discuții cu retailerii în legătură cu schimbările care trebuie făcute și uh, în zona mea s-a dovedit că uh, cresc, uh, cultivatorii nu au încredere suficientă în lanțul de furnizare și asta are un impact asupra performanței sectorului. Avem nevoie de o relație mai bună în, pe, de-a lungul lanțului de furnizare. Doar 20% dintre cultivatorii din zona noastră au considerat că o relație este bună. Uh, transparența prețurilor și contractele, toate acestea au fost domenii în care uh, cultivatorii considerau că sunt probleme mari. Aici aveți distribuția prețurilor pentru o serie de, de uh, culturi în Marea Britanie. Partea verde e, e cât rămâne cultivatorului și restul se duce, restul banilor se duc în uh, lanțul de uh, aprovizionare. Deci cred că e evident ce se întâmplă aici cultivatorii cer ca această situație să se schimbe, pentru că altfel vom vedea din ce în ce mai puține legume locale și fructe locale uh, pe uh, uh, rafturile supermarketurilor. Cred că e nevoie de îmbunătățiri din trei motive. Pentru că mai întâi, după aproape 10 ani de lobby, Marea Britanie, guvernul britanic, a numit uh, un analist, un adjudicator care să elimine abuzurile retailerilor pe lanțul de furnizare și asta funcționează deja și e un pas mare înainte. În al doilea rând, Uniunea Națională a Fermierilor a lansat o, o cartă de bune practici cerând tuturor retailerilor să o semneze pentru a îmbunătăți uh, raportul risc-beneficiu pe lanțul de furnizare. La nivel european este foarte încurajator faptul că forumul la nivel înalt privind probleme de alimentare se extinde și atrage noi membri. Recent, forumul a inițiat o consultare privind practicile incorrecte comerciale și am înțeles că au fost cam 200 de reacții și o evaluare finală va fi gata în septembrie. Dar ne așteptăm ca aceste acest studiu să arate că majoritatea comportamentelor negative din Marea Britanie sunt comune și peste tot în celelalte țări din Uniunea Europeană. Am menționat la început că sunt membru al uh, unei cooperative, Berry Gardens, unde uh, producem uh, fructe pentru majoritatea retailerilor și suntem și o organizație de producători așadar. Schema, este, schema aceasta cooperatistă este foarte bine văzută de cultivatorii din Marea Britanie și vrem să ne asigurăm că în viitoria continuă să funcționeze cât mai bine și cât mai eficient. Din punctul meu de vedere, această schemă a fost extrem de bună, de benefică pentru afacerea noastră și am putut să creștem eficiența producției. Totuși, vreau să avertizez aici că trebuie să avem grijă în Marea Britanie și în Europa în general ca elementul de susținere a producției să nu ducă la supraproducție, de, decât dacă există cerere pe piață. Există argumente puternice ca anumite elemente să se folosească pentru cercetare și dezvoltare, uh, unde există o lipsă mare de fonduri în Marea Britanie și în multe țări europene. Astăzi, Marea Britanie este unul din cele două state membre care are un trend negativ în, uh, în ce privește numărul de uh, exploatații. Am pierdut un număr uh, semnificativ de exploatații. Mai avem 31 de entități uh, recunoscute și de succes și care operează eficient și credem că această situație trebuie uh, schimbată. Din nefericire, guvernul uh, nostru are tendința de a face mai dificil ca cultivatorii britanici să participe în toate aceste procese de uh, îmbunătățire, dată fiind propuneri, date fiind propunerile de reforma uh, politicii agricole comune în sectorul nostru și în alte sectoare, cum ar fi cel al lactatelor, credem că este important să se rezolve probleme din sectorul acesta în, până înainte ca uh, schemele de uh, ajutor să se schimbe. A, credem că textele acum sunt ambigui și ar putea duce la probleme suplimentare legate de audit și la uh, neînțelegeri. Noi am spus că vrem să ne implicăm în discuții uh, pozitive pentru a avea o dezbatere cât mai deschisă și vrem să avem o discuție constructivă cu ei. Uh, în ultimul rând, aș vrea să mă refer și la problema protecției recoltelor. Înainte de a începe, trebuie să spun că fermierii au nevoie de albine și iubesc albinele, pentru că ei n-ar face nimic ca să le facă rău acestor mici lucrători ai naturii. Fermierii din Marea Britanie fac lobby pentru măsuri legislative potrivite pentru a avea o utilizare sustenabilă de produse de protecție a recoltelor. Decizia Comisiei de a introduce o restricție de 2 ani pe nicotinoide este un exemplu de cum această politică e total greșită. Cultivatorii din uh, Marea Britanie nu cred că reacția Comisiei, răspunsul Comisiei a fost unul proporțional. Uh, în loc să fie o politică bazată pe dovezi, se folosește o abordare ideologizată și bazată pe, uh, nu pe știință, ci pe opinia publică. De fapt, aș spune că abordarea precauționară a Comisiei în ce privește reglementarea pesticidelor devine o amenințare a viitorului uh, producției, producției agricole în Marea Britanie. Avem nevoie uh, de uh, să folosim știința și siguranța acestea dacă vrem rezultate și siguranță alimentară. Nu trebuie să punem în dezavantaj cultivatorii europeni față de cei din țări terțe. Am început spunând că viziunea mea asupra horticulturii britanice este una pozitivă și este. Credem că suntem un sector important și cred că cu niște strategii potrivite și cu soluții de politici la nivel european uh, și la nivelul guvernului britanic, cred că cultivatorii vor putea să concureze și să fie profitabili uh, și să producă din, pentru a îndeplini cerințele din ce în ce mai mari ale consumatorilor noștri colaborând pe inițiative cum uh, este acest raport foarte important și prin organizații cum ar fi Copa Cagica, uh, sper că vom reuși să avem un viitor luminos pentru horticultura europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea să adaug că Domnul Snell este și vicepreședintele uh, Uniunii Naționale a Fermierilor din Marea Britanie. Mulțumesc foarte mult, domnule Snell. Și vreau să dau acum cuvântul domnului Brotons, care este președintele Federației Spaniole a Asociației de Producători Exportatori de Fructe, Legume, uh, Flori și Plante. Vă rog, nu uitați că aveți cam 10 minute pentru uh, prezentare. Bună ziua! Cultura e de... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați uh, deputați, reprezentanți ai uh, Comisiei Europene și responsabili și membri ai organizațiilor sectorului fructelor și legumelor. Fructele și legumele sunt în Spania și în multe alte regiuni autonome coloana vertebrală al economiei reale din cadrul uh, economiei agricole, pentru că ele reprezintă un mare procent din uh, economia productivă. Acest lucru este valabil atât pentru valoarea productivă, cât și pentru ocupare. În ceea ce privește siguranța alimentării, uh, cât și în ceea ce privește alte aspecte, lucrurile stau foarte bine. Fructele și legumele reprezintă 55% din uh, valoarea totală a cultivării zonelor cultivate uh, agricol și se concentrează pe o suprafață de 30%, iar funcția socială a acestui sector este de asemenea foarte importantă pentru că uh, reprezintă 50% din uh, ocupare în sectorul agricol. Din punctul meu de vedere, această realitate nu a fost luată în considerare suficient în PAC se ține cu dinții de anumite politici care, chiar și într-un context de criză precum cel actual, nu adaptează subvențiile publice asupra activității productive și asupra uh, realităților din agricultură. Urmarea este că sectorul se vede confruntat cu probleme care uh, se pot concentra pe trei sectoare. Politică comercială, politică agrară și cercetare. În politica comercială are loc o globalizare asimetrică a piețelor Deschiderea aproape totală a piețelor comunitare pentru import a dus la o concurență mai puternică și mai intensă în Uniunea Europeană și împotriva celorlalte piețe mari ale lumii care pentru noi rămân aproape închise. Ne obligă și ne impune anumite reguli fitosanitare care sunt mai eficiente decât uh, taxele vamale, ne limitează accesul uh, fructelor și legumelor noastre, fără să existe un răspuns adecvat din partea Comisiei care să solicite reciprocitate. Acum, politica agricolă. Sectorul fructelor și legumelor obține o mare parte a veniturilor uh, de pe piață și nu este inclus în uh, regimul plăților directe. Cu PAC se putea uh, include acest sector în regimul plăților directe, însă în Spania el este exclus când, pe de altă parte, primele sunt păstrate și acestea uh, nu produc nici uh, venituri din productivitate, nici ocupare, ceea ce duce la discriminare și la distorsionarea concurenței. Cercetarea. Cel puțin în Spania nu există uh, o relație fluentă între cercetare și producătorii agricoli. Procesul inovării Așadar, nu se desfășoară atât de rapid precum ar cere piața. În acest context, FedEx produce, propune următorul lucru. În acest moment se uh, revizuiește sistemul comun pentru regume și fructe. Asta înseamnă că este momentul oportun pentru ca eforturile să fie concentrate asupra unor măsuri care, se, uh, care vizează patru sectoare. Organizarea sectorului, investiții, politică comercială și cercetare. Organizarea sectorului extinderea bazei sociale și economice a organizațiilor producătorilor de legume și fructe reprezintă o prioritate pentru a garanta că uh, obiectivele antreprenoriale ale uh, OMC sunt îndeplinite. De asemenea, oferta trebuie să fie sporită și de asemenea concentrată. Prin intermediul reformei care începe acum, se propune să se ia măsuri astfel încât În felul acesta să se reacționeze în acest fel și să se asigure că uh, organizațiile producătorilor care există pe piață sunt interesate să găsească noi parteneri pentru a uh, spori valoarea uh, produselor comercializate. În plus, accesul de noi parteneri este facilitat, în același timp se împiedică crearea unor bariere economice. În ceea ce privește investițiile, Nucleul programelor operaționale trebuie să fie uh, construit din investiții, pentru că de aici pornește competitivitatea și de asemenea și durabilitatea economică a companiilor. Măsurile care au legătură cu comercializarea și marketingul trebuie să fie complementare și pot considera investițiile uh, în companii ca fiind prioritare. Acestea nu pot fi înlocuite. Programele operaționale, în acest moment, uh, vizează obiective eronate. În ceea ce privește politica comercială, aici consider două măsuri prioritare. În primul rând, reciprocitatea în uh, domeniul fitosanitar și crearea unui sistem uh, de taxe de import bun. Reciprocitatea în, în domeniul fitosanitar pentru importuri este uh, absolut necesar. Ne aflăm într-un context de globalizare al piețelor și uh, al ocurenței de multe boli uh, a plantelor. De aceea este absolut necesar ca protocoalele care prevăd uh, standarde fitosanitare să fie respectate de toată lumea. Însă, exportatorii uh, care, exportă, care importă către Uniunea Europeană, acestora nu li se cere să uh, respecte aceste prevederi. Așadar, această legislație trebuie respectată reciproc. Aceleași prevederi pe care trebuie să le respecte producătorii din Uniunea Europeană ar trebui respectate și de ceilalți. În felul acesta se evită ca mm, bolile să fie importate, boli care pot duce la daune uh, foarte mari în Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, sistemul comercial, aici trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană este cel mai mare importator de fructe și legume la nivel mondial. Taxele vamale, ad valorem, uh, în sectorul fructelor și legumelor sunt mai reduse decât în alte sectoare agricole. Aceste taxe vamale, în multe cazuri, au fost de-a dreptul eliminate prin acorduri comerciale pe care uh, Comisia le-a semnat cu multe țări terțe. Crearea unui uh, sistem de prețuri uh, de import bun este absolut necesar, astfel încât să se evite um, distrugerea piețelor uh, din lipsa unui astfel de sistem. Și acum, cercetarea și inovarea. Aici este necesar să existe legături directe între producători și uh, cercetare, astfel încât aceasta să fie promovată și să se uh, preia idei prioritare se dorește o diversificare mai puternică, astfel încât trăsăturile organoleptice ale celor mai uh, importante tipuri de legume să fie îmbunătățite, cum ar fi roșiile, castraveții, pepenii și așa mai departe. Și de asemenea, adaptarea noilor uh, tipuri uh, de semințe, uh, respectiv de uh, fructe uh, importante, la caracteristicile uh, fructelor exotice, astfel încât să existe o adaptare la piață. Îmbunătățirea gestionării la în uh, nivelul sănătății, control uh, biologic mai eficient al celor mai importante boli care pot afecta uh, fructele și legumele, cum ar fi Frankiniela occidentalis, Bemisia tabacii, Aculopos licopersici, Tuta absoluta, toate acestea trebuie prelucrate astfel încât uh, producția de fructe și legume să nu înregistreze niciun fel de reziduri și să mm, fie încurunată de succes. Important este de asemenea ca mm, apa, substanțele de fertilizare, controlul climatic, toate acestea să fie îmbunătățite. De asemenea, investiția în biomasă. Um, implicarea roboților și a sistemelor informatice um, și în acestea trebuie investit. În final, doresc să repet că măsurile care au fost propuse doresc să îmbunătățească activitățile productive din Spania și din Uniunea Europeană. Resursele economice și eforturile trebuie să vizeze dezvoltarea economică a exploatațiilor și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Jeśli pani poseł sprawozdawca pozwoli, to... Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, cred că, în primul rând, ar trebui să îi ascultăm pe invitații noștri și apoi vom avea timp pentru discuții. Dar acum îi voi da cuvântul domnului Donato Labate. El va discuta despre viitorul uh, strategiei și oportunități uh, de piață. Va discuta despre piața europeană, dar din perspectiva producătorilor italieni. Vă rog, aveți cuvântul. Buongiorno a tutti! Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să încep cu un proverb universal. Suntem ceea ce mâncăm. Cred că, într-adevăr, sănătatea umană este bunul cel mai prețios, nu poate fi negociată în nicio situație. Hrana și sănătatea umană nu pot fi separate. Când vorbim de mâncare, nu vorbim doar de delectarea papilor gustative și de o spețe și convivialitate. Nu, e vorba de o cerință fundamentală pentru bunăstarea umană. Este combustibilul folosit de ființele umane și atunci e nevoie de un combustibil curat, un combustibil sănătos, prin mare avem nevoie de alimente de calitate pentru noi și pentru copiii noștri. Prin mare, sectorul Fructelor și legumelor joacă un rol esențial din acest punct de vedere. Dacă alimentele vor deveni tot mai prețioase, ne putem aștepta într-adevăr să vedem că această situație va afecta mai ales țările în curs de dezvoltare. Creșterea acolo se schimbă radical, creșterea a ajuns să depășească oferta. Asta nu doar pentru că populația crește, ci și pentru că acolo, în țările în curs de dezvoltare, crește produsul pe cap de locu- crește uh, consumul pe cap de locuitor. Acolo cererea de fructe și legume e mai mare decât cererea pentru cereale, pentru că în materie de cereale au ajuns la autosuficiență și acum doresc să-și îmbunătățească calitatea uh, coșului zilnic, a nutriției zilnice. modificările din ultimii 20 de ani în materie de aprovizionare au fost considerabile. Uh, până acum exista un număr mare de angrosiști și de intermediari operau și foarte multe magazine mai mici, însă acum, în ultimul timp, crește numărul supermarketurilor care domină piața Asta presupune o concentrare a cererii. Mai bine de 80% dintre vânzări se fac prin aceste, așa zise, supermarketuri. Sigur, asta presupune într-adevăr o gestionare mai eficientă a vânzărilor, se fac economii în materie de logistică și distribuție, însă din cauza dimensiunilor lor au impus o nouă dinamică pe piață. Haideți să vedem care sunt aspectele financiare. Eh, Filmele de succes sunt cele medii, de mărime medie, care recurg la inovare și internaționalizare. Acestea trebuie luate ca exemplu de restul sectorului. Aceste companii ar putea stimula creșterea. Ele ar trebui să funcționeze ca un fel de pol care să concentreze demersurile celorlalte și tot asupra lor ar trebui să se concentreze și stimulentele de ordin financiar. E nevoie de resurse financiare care să permită un nou flux de capital îndreptat spre investiții productive. Acest sprijin financiar e necesar pentru a stimula acele procese care ar putea ajunge la un regim de autofinanțare destul de repede. Și de asemenea e nevoie de investiții în cercetare și dezvoltare, e o prioritate clară de a transforma ajutorul direct către agricultori în, într-o formă de sprijin pentru noile companii agricole. Atractivitatea socioeconomică, apoi. Fiecare activitate demnă de atenție în acest sistem atât de complex ar trebui să fie încurajată. În contextul crizei actuale am putea crea astfel coeziune socială sporită, oamenii nu o să se mai teamă de viitor și se vor simți încurajați să-și asume anumite riscuri relația dintre public și privat, între universitate și cercetare. Asta i-a încurajat pe mulți tineri să se îndrepte spre acest uh, sector. În calitatea mea de expert, i-aș ruga pe politicienii prezenți aici, politicieni de nivel cel mai înalt, să vină cu inițiativă tocmai în acest sens. Metoda esențială este specializarea, horticultură, în Italia avem o experiență de durată care a început cu diversificarea produselor tipice legate de inițial de uh, cultura noastră tradițională. Eu sunt mândru să, să fiu italian din Apulia, pentru că acolo avem o tradiție îndelungată, avem soare, avem vânt, avem o climă uh, care este absolut unică. Asta înseamnă că producem de la roșii la struguri, aproape tot ce vă puteți imagina. Și ce vrem noi este să păstrăm aceste metode tradiționale, geonaturale. Avem nevoie de pârghi, dar nu doar de ordin financiar în acest sens. Rețeta este calitatea. Asta ne-a permis să supraviețuim crizei financiare, pentru că lumea ne cunoaște, avem produse sănătoase și trasabilitatea este fără cusur. Definiția de la fermă până pe masă eh, impune un, un nou parteneriat, dincolo de relația de afaceri producătorul agricol este acum o componentă esențială a întregului lanț de distribuție. Există o serie de cerințe de calitate, vedeți acolo ISO 22005, QS, IFS. Această combinație este într-adevăr un model de succes. Durabilitatea, o altă provocare a viitorului. îi acordăm o importanță deosebită, pentru că nu e vorba doar de a proteja mediul și biodiversitatea, e vorba aici de respectarea valorilor muncii și a valorilor umane. Asta ne-a dus la o cooperare cu partenerii noștri comerciali. ESA 8000 pentru responsabilitate corporată socială și de asemenea cooperăm și cu tineri le oferim nu doar locuri de muncă, ci și uh, un model de etică. Apar noi piețe. E, e nevoie de o piață pentru toate cele menționate anterior. Aceasta le permite agricultorilor să distribuie produse de calitate și produse sănătoase. În contextul actual, contextul unei crize cumplite, noi ajungem să redistribuim venituri, și să creăm locuri de muncă. Țările BRICS au nevoie și cer tot mai multe fructe și legume și asta ne-a permis să ne creștem exporturile, mai ales către Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Aceste perspective ne permit într-adevăr să ne gândim la un viitor mai bun. viitorul este într-adevăr luminos. Vechea dilemă, protecționism versus liberalizare, termenii ecuației s-au schimbat. Politica drepturilor și a obligațiilor pentru protagoniștii de pe piață este singura care putea duce la mai multă transparență și ar evita speculațiile financiare periculoase. Pentru asta e nevoie de o conducere fermă și un angajament clar. Așa se pot elimina chestiunile care țin de abuzurile monopoliste și manipulările de piață. De asemenea, nu putem accepta o povară birocratică sporită și tot așa ar fi o greșeală să ignorăm rolul biotehnologiilor, a bioingineriei. Avem nevoie de o rețea de oameni de afaceri care pot crea noi piețe și trebuie să transformăm tot acest demers într-o inițiativă de afaceri. E nevoie de cercetare și dezvoltare care să ducă la crearea de proiecte concrete care apoi să fie puse în aplicare, bugetate. Avem nevoie, prin urmare, de o viziune strategică pe termen lung. Ca să putem uh, într-adevăr concentra contribuțiile sectorului privat, pornind de la înțelegerea faptului că fiecare intervenție pe piață va avea repercusiuni macroeconomice în materie de securitate alimentară, în materie de coeziune socială, protejarea mediului, toate chestiuni extrem, extrem de importante pentru viitorul nostru, pentru viitorul generațiilor ce vin. Vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy. Teraz zabierze Mulțumim foarte mult. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Siegfried Scholz, secretar general, reprezentantul Central Garten Gartenbrau. Vă urăm bun venit și vă dăm cuvântul, domnule Scholz. sehr geehrter herr präsident werte mitglieder des agrarausschusses des europäischen parlaments meine sehr stimate domnule președinte doamnelor și domnilor în primul rând uh, doresc să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a uh, oferi uh, a vă oferi câteva idei despre horticultura din Germania. Ținând cont de ceea ce am auzit până acum, eu vă voi prezenta o imagine ceva mai diferită a horticulturii care este marcată cu siguranță de evoluție sociale și economice, dar ține cont și de adaptarea la concurență cu care ne confruntăm nu numai în Europa, ci și în uh, toată lumea. Orientarea spre piață, și doresc să subliniez acest lucru, a fost uh, un element care a marcat uh, întreprinderile horticole de la noi am uh, pregătit câteva puncte. În primul rând, o imagine de ansamblu asupra diversității sectorului din Germania, câteva evoluții, șanse și riscuri. Și pe acestea doresc să vi le prezinte, asemenea și câteva um, cuvinte referitoare la uh, provocări și apoi câteva concluzii referitoare la relevanța sectorului la nivel european. Doresc uh, să vă arăt această imagine. În aceasta puteți observa că fructele și legumele reprezintă uh, o parte importantă a horticulturii, dar în ceea ce privește plantele uh, plantele mm, în ghiveci, de asemenea arbori și arbuștii și celelalte plante, acestea uh, acoperă un spectru foarte larg în acest sector. În uh, acest domeniu, la acest nivel, în ceea ce privește comerțul în detai și serviciile, um, avem uh, legături cât se poate declare cu producția. În felul acesta se creează legături între producție, comerțul în detai, centrele horticole, dar și uh, domeniul uh, horticol pentru cimitire, de exemplu. Puteți observa că și uh, domeniul um, peisagismului, al planificării peisagistice, al arhitecturii și peisajelor uh, gră, grădinilor, toate acestea joacă un rol important. De asemenea, uh, reproducerea plantelor și cultivarea semințelor. Această um, interrelaționare eh, devine evidentă printr-un studiu pe clastere care a fost realizat în aprilie anul acesta și care a fost făcut public de către uh, o instituție publică. Aceasta arată că, pe de o parte, în centru se găsește, într-adevăr, producția primară cu plantele, legumele, fructele, însă în jurul acestora se învârt o serie de servicii pe care, le, uh, care corespund horticulturii și acestui domeniu. Acesta este un element care este neglijat de multe ori. Și în țările dumneavoastră, în care se produce foarte mult, se cultivă fructe și legume, de multe ori uh, se găsesc structuri care uh, sunt interrelaționate, dar care sunt de multe ori neglijate. Acest lucru vrea să îl uh, accentueze acest studiu al clusterelor. Se dorește să se arate că există multe lucruri care joacă un rol important, cum ar fi și formarea și consultanța și mă gândesc și la Anglia, de exemplu, um, ce ar însemna acolo sectorul turistic fără horticultura um, aferentă. În ceea ce privește relevanța acestui uh, sector, iată câteva rezultate. Puteți observa în uh, domeniul uh, producției la legumele proaspete 1,8 milioane de euro, fructele proaspete 400 de milioane, dar și în ceea ce privește plantele decorative 1,5 milioane sau pepinierele de arbori 1,1 milioane, ceea ce înseamnă că clusterul nucleu cuprinde aproape 5 milioane de euro care se învârt în jurul producției. Însă, dacă este să ne gândim la comerțul din domeniu și țin să subliniez că în aceste sectoare avem producția, dar și amestecul între servicii și uh, relații comerciale. Toate acestea se regăsesc în structurile prezentate și dacă vedem lucrurile în acest fel, observăm că uh, comerțul uh, horticol, precum și celelalte sectoare, clusterul horticol, uh, peisagismul, toate acestea totalizează o sumă semnificativă. Așadar, vorbim aici de 16,8 miliarde, o sumă foarte importantă în acest domeniu. Deci, acest nivel horticol uh, joacă un rol important. Dacă este să calculăm și prelucrarea post-prelucrarea, pentru că așa se procedează în cazul unor studii uh, de clustere. Și vedem că ajungem uh, la 81 de miliarde 78 de uh, miliard, milioane de euro per total. Încă două aspecte cu privire la evoluții și tendințe. Dacă este să ne referim la cerere și la evoluțiile demografice, putem observa că cererea totală de produse horticole și servicii în acest sector este mare și în creștere, chiar dacă vorbim aici despre diverse sectoare. Însă, evoluția demografică va uh, schimba procesul acestu, acesta. Uh, durabilitatea va fi o prioritate, dar și conștientizarea regională și șansa acordată produselor regionale va juca un rol important. Observăm aici că producția locală va uh, fi accentuată tot mai mult și în ceea ce privește comerțul în detail, cât și cel angro. De asemenea, uh, tot mai importantă va deveni calitatea și avem uh, și o generație care îmbătrânește tot mai mult și pentru care alimentația Uh, dar și mediul înconjurător, uh, configurat în mod corespunzător, uh, joacă un rol tot mai important. Serviciile în domeniul horticol, de asemenea, joacă un rol foarte important și cererea este mare. S-a observat și de la, din ultima prezentare că există o cerere mare de uh, forță de muncă competentă în acest domeniu. Acest lucru este valabil atât pentru producție, cât și în domeniul serviciilor și al uh, comerțului. În felul acesta, horticultura, cu toată mecanizarea care are loc, va oferi în continuare locuri de bună trainice în toate domeniile și acestea reprezintă un element important și în dezvoltarea zonelor rurale. Al doilea element, cu privire la uh, evoluție, șanse și riscuri, situația competiției, observăm că aici uh, cererea este tot mai mare, se concentrează, concentrarea este pe comerț și aici are loc un, uh, o concurență destul de acerbă. Avem mari probleme în uh, exploatații din acest motiv. Schimbarea structurală este foarte mare. În 10 ani am uh, înregistrat o uh, scădere a producției de 22% în ceea ce privește plantele decorative. Asta înseamnă că aici a avut loc o schimbare structurală foarte mare. Uh, unitățile de producție sunt mai mari și cererea a dus la o necesitate a reducerii costurilor. De asemenea, au existat produs, uh, procese de raționalizare conexe. Însă există șanse uh, și pentru uh, întreprinderile și companiile mai mici, nu numai pe piețe de nișă, ci punând accentul pe regionalitate. 35% din uh, produse sunt uh, comercializate prin uh, alte căi decât cele ale comerțului clasic. Uh, nu există numai fluxurile comerciale clasice pentru uh, legume și fructe, uh, ci există și fluxuri uh, comerciale alternative care sunt valabile și pentru plantele decorative. Și în acest sens se dorește configurarea unei politici corespunzătoare care să vină și în interesul producătorilor. De asemenea, este foarte bine să se subvenționeze producția regională. Ce puteți uh, face dumneavoastră? Ce uh, ne așteptăm de la Europa? Sigur că se dorește promovarea durabilității și a programelor uh, corespunzătoare, să se eficientizeze resursele în contextul eficienței energetice și să se creeze tehnologii corespunzătoare. În Germania există probleme în toate uh, domeniile de producție în ceea ce privește informațiile lipsă. Și aici cred că este foarte important să se planifice corespunzător, astfel încât să se obține în final rezultate care să fie utile tuturor producătorilor din domeniu. Cercetarea și inovația sunt de asemenea foarte importante. Și aici considerăm că uh, este nevoie în continuare ca uh, Europa să ne ajute să existe în continuare programe de inovare uh, europeană. Promovarea comercializării valabilă pentru toți. Acesta este un element foarte important. Trebuie să fim atenți astfel încât să consolidăm organizațiile producătorilor în poziția lor. Însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că această promovare nu trebuie să creeze elemente care să um, prejudicieze alte companii. Însă vorbim și de elemente de la cel de-al doilea pilon care să promoveze evoluția regională. Programe de investiții, um, acestea de asemenea sunt foarte importante, mai ales pentru companiile mai mici. Probabil că veți uh, discuta despre birocrația care este foarte mare uh, și despre regulamentul, uh, respectiv organizarea comună a piețelor pentru semințe. Doresc să sintetizez. Horticultura este de multe ori subestimată. Productivitatea este uh, importantă. Noi uh, acoperim cam 1% din uh, totalul suprafețelor agricole. Acest sector merită în continuare să fie promovat și susținut. Uh, tinerii uh, trebuie să se hrănească sănătos, de aceea această susținere este importantă. Bunăstarea, de asemenea, este uh, oferită prin uh, promovarea sectorului uh, cultivării de plante. Vreau să vă atrag atenția în ceea ce privește florile, că ele au și o valoare culturală și uh, dacă se va discuta despre ele, sper ca la anexa 1 să se sublinieze că ele reprezintă o valoare culturală și că pot fi tratate uh, și uh, în cadrul regimului fiscal clima. Și acesta este un element important. Și după cum puteți observa, în uh, această imagine puteți observa că uh, sistemul nostru Horticate sau altele uh, joacă un rol important în acest context. Rezultatele științifice trebuie să fie implementate la nivel practic. Și avem aici un exemplu de 10 ani unde pentru domeniul uh, plantelor, um, al legumelor, al fructelor, informațiile um, au fost transmise uh, producătorilor. Oamenii de știință continuă să cerceteze, dar informațiile trebuie să ajungă și uh, la nivel practic. De asemenea, o, producere, o producție durabilă și eficientă din punct energetic, aceasta este foarte importantă. Cred că horticultura germană se echipează în ciuda concurenței și uh, dă dovadă de această atitudine diferențiată. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Panie poseł sprawozdawcę poprosimy o zabranie głosu. Acum aș vrea să rog uh, raportorul nostru să ne ofere uh, o intervenție de încheiere sau poate mai târziu și mai întâi să avem unele întrebări și răspunsuri. În regulă. Deci primul care... Prima care a cuvântul, doamna Garcia, aveți cuvântul. Interpreții spuneau doamna Garcia, a fost o mică confuzie de nume. Mulțumesc uh, vorbitorilor uh, pentru prezență în această dimineață pentru a discuta despre un sector extrem de important pentru Uniunea Europeană, dar în special pentru țara mea, Spania. E vorba de un sector crucial, sectorul horticulturii. Avem uh, producție horticolă peste tot, până și în Galicia. Deci e un sector extrem de important. Îmi pare rău că n-am fost aici de la început pentru a la asculta prima prezentare. Am fost la Comisia de Petiții în Parlament Uh, în Parlamentul European și acolo existau o petiție legată de domeniul uh, horticol și, din păcate, petiționarii criticau uh, proiectul de irigare care există în bazinul Ebrului din Spania. Deci am fost acolo ca să apăr sectorul uh, Horticol. În legătură cu ce s-a spus astăzi aici, cred că principala, principala provocare cu care ne confruntăm uh, față de acest document nou pe care îl dezbatem următoarele luni e legată de managementul crizei. Însă, mai uh, peste orice, cred că este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm managementul crizei și trebuie să vedem uh, care va fi mecanismul de compensare, de adaptare la prețurile de piață, îmbunătățim mecanismele de ajutor în cazul uh, managementului de criză. Spania și Franța au demonstrat deja recent că sunt de acord cu un document comun prin care se spune ce speră să se poată face în, management, în domeniul managementului crizei, întărirea organizațiilor de producători, uh, crearea unor standarde de concurență. Uh, am avut o problemă, este clar, cu uh, concurența în sectorul agrifood și cu acest regim și sigur, colega mea și cu mine am lucrat mult pe această chestiune și problemele pe care le-am avut în trecut cu acest mecanism, sper că odată cu reforma PAC și cu uh, reforma întreprinderilor vom putea să rezolvăm această problemă pe care am avut-o în trecut. Și, de fapt, uh, pentru asta am făcut reforma PAC, ca să avem un regim de plăți, deși de prețuri de intrare uh, corect, ca să nu fim penalizați de propriile noastre reglementări. Începește legislația de mediu, sigur că lupta cu dăunătorii și cu bolile, pentru asta avem o legislație rigidă și după ultimele tăieri bugetare și de subvenții care, fost, accept, care au fost acceptate de Parlament, am lăsat acest sector într-o situație foarte dificilă. Credeam că o să fiți mai duri uh, în legătură cu asta, pentru că suntem într-o situație în care realmente nu suntem protejați și colega mea este de asemenea în Comisia de Petiții și știe, sigur, știe cât de importantă este această chestiune. Oricum, aceste obstacole trebuie să vedem Uh, oarecare reacție din partea Comisiei Europene în ce privește țări cum ar fi Brazilia sau Marea Britanie sau, Marea, sau Statele Unite, pentru că este altfel uh, o să, trebuie să întrebăm Comisia Europeană ce reciprocitate fitosanitară avem cu Brazilia și cu Statele Unite, dar avem și o altă întrebare față de Comisie privind produse care vin din țări precum Africa de Sud, eh, pentru că nu avem o vigilență la frontieră suficient de mare. Deci trebuie să începem să ne apărăm frontierele. Pentru că altminteri nu o să fim protejați. Așadar, avem nevoie să găsim o soluție pe această chestiune și apoi un alt lucru pe care l-am uh, obținut e legat de exigențele minime, de condițiile minime față de țările terțe, începește acordurile internaționale. Începem negocierea unui acord cu Statele Unite, va trebui să avem grijă acolo, pentru că vorbim de apelare, apelările de origine controlată, apelările geografice, denumirile geografice și, de asemenea, reciprocitățile cu țările terțe. Uh, și asta e de la ține înțeles că uh, e vorba de un acord foarte important și pentru aceste țări terțe, dar cred că toate aceste indicații din sectorul agroalimentar vor trebui acoperite, pentru că ele sunt foarte importante pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Iusa, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Nu-mi recunoscusem numele, dar vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Așadar, mulțumesc tuturor uh, intervenienților ne-ați explicat situația. Deci eu sunt uh, raportor din umbră pentru acest raport. Și tot ceea ce ați spus uh, este foarte util pentru mine, chiar dacă uh, pot spune că am avut multe contacte cu sectorul nu vreau să repet ce a spus Esther, sunt de acord cu toate lucrurile pe care el a spus. În ce privește această problemă a reciprocității, iată am reușit să pronunț corect, e vorba bine de un lucru în legătură cu care vreau să abordez Comisia Europeană. Comisia Envi Uh, în care sunt membru are mare dificult, o mare, mare dificultate în a înțelege prejudiciul provocat sectorului productiv atunci când se iau măsuri, uh, cum sunt măsurile adoptate aici. Dar am vrea ca de la Comisie să vină cele mai bune măsuri, pentru că o interdicție este un lucru teribil. E vorba de doze minimale și apoi nu se mai cere nimic din partea altora. Deci pentru mine e un lucru extrem de important, nu doar pentru că mai ales în sud. Bine, nu știu cine face propunere. Cred că sunt oameni din nord care nu ne permit să folosim anumite produse care sunt absolut cruciale și altminte riscăm să ne distrugem toate producția. Apoi, regimul prețurilor de intrare. În ce privește cercetarea și legăturile cu sectorul, sunt absolut de acord. Am avut întotdeauna relații bune cu sectorul, dar sigur există cercetători care pot fi motivați de tot sectorul care trebuie să se întoarcă spre centrele de cercetare, probleme pe care aș vrea să lucrați. Deci, nu trebuie să așteptăm uh, tot timpul soluții de la alții. Și s-a mai pus aici o întrebare legată de ajutoarele pe hectar. Știm că asta există în țări, se prevede să se continue Uh, să se primească un ajutor direct. Important uh, este dacă e vorba de un ajutor la hectar, deci legat de suprafață și să vedem atunci care sunt uh, hectarele eligibile, sau ați prefera un bun regim de fond operațional care să permită investițiile în sector, pentru că pericolul este că dacă totul este organizat, orientat către PAC, să nu avem o organizare comună de piață. Și asta e foarte important uh, pentru fructe și legume. Uh, nu e vorba de... Uh, sectorul nu are nevoie de un ajutor pe suprafață, nu știu sau asta e opinia mea. Deci nu aveți nevoie de un ajutor la hectar, ci să dați întreprinderilor mijloacele de a se moderniza și de a fi uh, competitive. Iată întrebarea pe care vă pun. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum, doamna Rodu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și eu tuturor celor uh, patru oratori. Eu uh, am ascultat prezentările dumneavoastră și nu pot să spun că dumneavoastră ați transmis uh, atât de multe elemente negative, cum vede lucrurile antevorbitoarea mea. Ați vorbit despre multe lucruri uh, pentru care merită să luptăm, uh, în care merită să investim. Sigur, există o serie de impedimente, însă, în final, ați spus că este un domeniu de lucru grozav și că merită să depunem eforturi astfel încât să depășim problemele pe care le-ați menționat am auzit din partea tuturor celor patru oratori că solicitați ca uh, cercetarea și dezvoltarea să fie tratate cu atenția pe care o merită. Într-adevăr, uh, aveți dreptate, în Europa avem universități bune care fac cercetare și în acest domeniu și vin cu idei foarte bune. Iar uh, crearea unei legături și invest investițiile în uh, tehnologii uh, de tip punte, cred că uh, sunt de dorit. De asemenea, pot să vă vorbesc despre un sistem Aqua Point pe care mi l-a prezentat Universitatea de la Berlin. Acesta este benefic nu numai pentru agricultură, ci și pentru domeniul pescuitului. Este un sistem foarte interesant și aș vrea să știu cum îl evaluați dumneavoastră în calitate de experți. Și dacă observați aici vreun potențial pentru domeniul horticulturii. În ceea ce privește sistemul aquaponic, este vorba despre creșterea combinată din, de pești din uh, apele dulci, precum și uh, legume în sere și acest lucru într-un circuit închis. Așadar, creșterea are loc într-o seră, iar apa din uh, instalația de acvacultură este prelucrată mecanic și biologic și, la nevoie, se uh, transferă plantelor. Împreună cu nutrienții creați, apa este preluată de către plante, iar apa condensată de la plante este extrasă și reintrodusă în instalația de acvacultură. Acest sistem uh, reduce consumul zilnic de apă din serele dumneavoastră în mod semnificativ, iar uh, energia necesară pentru acest proces poate fi produsă, de exemplu, cu o instalație pentru, de fotovoltaică sau prin costurul unor uh, centrale micuțe. Acest sistem este cât se poate de durabil, iar producția de alimente se realizează la nivel local toți cei patru oratori au subliniat faptul că eh, dimensiunea regională trebuie susținută. Acest lucru s-ar putea realiza foarte bine cu acest sistem. Și de asemenea este vorba despre un circuit aproape închis, un eh, circuit care uh, se realizează fără emisii de CO2, fără fertilizatori, fără antibiotice pentru pești. Pentru mine, ca mm, nespecialist, lucrurile sună foarte bine. Mie mi se pare un sistem bun și aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră acest uh, sistem, pentru că eu consider că tocmai pentru uh, exploatațiile mici și mijlocii ar putea să fie interesant. Eu uh, am uh, văzut două exploatații care lucrează cu acest sistem. Sunt două surse de venit diferite, dar care au fost de interes pentru exploatatori. Pe de o parte uh, se cresc legume, pe de altă parte uh, este uh, realizată și acvacultura. Vă mulțumesc. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu panią poseł Reimers. Mulțumesc, doamna Remer, să aveți cuvântul. Mulțumesc și eu pentru uh, contribuțiile dumneavoastră, au fost uh, foarte bune și am uh, auziți și care sunt diferențele. Pentru că, iată, în uh, Marea Britanie se observă pierderi în uh, domeniul horticulturii și există deficiențe în ceea ce privește cooperarea. Asta înseamnă că um, noi mergem cu raportul nostru pe direcția bună. Pe de altă parte, am observat că trebuie să avem grijă să nu existe organizații de producători dominante, astfel încât concurența să fie distorsionată. Deci, uh, trebuie să creăm un oarecare echilibru. Mi s-a părut de asemenea interesant faptul că legumele și fructele uh, au fost prezentate uh, și în uh, legătură cu plantele decorative și că s-a prezentat funcția lor de punte uh, în acest domeniu. În felul acesta uh, există o legătură mai directă cu consumatorii pentru că uh, și aceștia în fiecare zi uh, au nevoie de ele. În acest context, cred că horticultura trebuie luată în considerare în mod corespunzător la pilonul al doilea. Acolo există programe bune care, din care pot fi promovate aceste sectoare. Aș vrea să știu, tocmai pentru că vorbim despre acest pachet pentru sănătate, și cu privire la uh, semințe, vreau să știu care sunt uh, aspectele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm în, uh, din perspectiva horticulturii, pentru că noi am analizat lucrurile din perspectiva agriculturii și, uh, și în ceea ce privește gestionarea sănătății trebuie să știm uh, asupra căror aspecte ar trebui să ne concentrăm. Aș vrea să știu uh, cum priviți uh, dumneavoastră problema dăunătorilor și uh, dacă anumite exploatații anunță uh, ele însele uh, apariția unor uh, dăunători care necesită carantină, um, aș vrea să știu cum se procedează, pentru că astfel de exploatații nu ar trebui să fie sancționate și să ajungă la faliment, ci ar trebui să fie găsite posibilități astfel încât astfel de exploatații să fie ajutate. Pentru că uh, dacă sunt prezentați dăunătorii la timp, atunci uh, exploatațiile respective pot intra în carantină uh, la timp și în felul acesta se evită riscul de a se ajunge la o daună generală. Și aș vrea să știu din această perspectivă cum vedeți noastră lucrurile. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Proszę pana posła. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Hausling. Pan poseu Mato. Ja, <clears throat> trei concrete frage. Trei întrebări concrete din part... Domnul uh, din uh, Germania a menționat acest lucru și aș vrea să discut și eu despre uh, situația juridică a semințelor. Um, s-a discutat despre birocrație uh, și, mm, în, din punctul de vedere, noua reformă. Aș vrea să știu dacă considerați că aduce o îmbunătățire sau uh, este suficient să vorbim despre aceste semințe ca uh, subiect de nișă. În ceea ce privește chestiunea durabilității și a uh, protecției climatice îmbunătățite, toate acestea reprezintă priorități. Însă, eu văd lucrurile cu un ochi critic, pentru că um, putem vorbi despre interdicția anumitor uh, elemente fitosanitare care ar putea reprezenta o utopie. Uh, Dumneavoastră, ce părere aveți despre utilizarea substanțelor chimice? Dacă este să fiu fidelist, aș putea să spun că există multe uh, încălcări în acest domeniu, ceea ce înseamnă că există o utilizare destul de mare a substanțelor chimice, ceea ce uh, ajută poate la îmbunătățirea veniturilor uh, producătorilor, dar pe de altă parte uh, este un răspuns la presiunea care este exercitată în această ramură. Aș vrea să știu dacă există o, o problemă în acest sens în ramură, dacă este recunoscută utilizarea substanțelor chimice drept problematică sau nu și dacă se dorește reducerea utilizării acestora. În afară de aceasta, aș dori să discut despre plantele decorative și uh, cultivarea acestora. De multe ori, uh, acestea sunt cultivate uh, mai degrabă în țări terțe, care, unde există alte condiții față de cele europene. În afară de forța de muncă, care este diferită. Acolo condițiile nu sunt durabile pentru a mă exprima diplomatic și acestea sunt importante, importate ulterior în Uniunea Europeană. Eu aș vrea să știu ce s-ar putea face din punctul de, dumneavoastră de vedere astfel încât această problemă să fie controlată și Uh, lucrurile să se rezolve, dar nu în defavoarea țărilor terțe sau în defavoarea forței de muncă care uh, lucrează în acest domeniu în țările terțe. Bază proșu, ostatii, gos w dyskusji, pan poseł Mato. Mulțumesc, domnul Mato, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor vorbitorilor și, sigur, susțin majoritatea lucrurilor care s-au spus aici și în special de către colegii spanioli, așadar, o să mă concentrez pe scurt uh, pe câteva chestiuni. În special pe o chestiune, pentru că nu putem vorbi despre viitorul uh, sectorului horticol în general dacă nu avem fondurile ca să garantăm acest viitor. Deci, uh, ce mai rău dacă avem fondurile și protecție juridice și nu respectăm nici măcar ce s-a agreat, pentru că se fac declarații frumoase și propuneri frumoase și pe de altă parte avem viața Uh, de zi cu zi a acestui sector care e plină de probleme și producătorii văd că viitorul lor e foarte întunecat. Și o să vă dau un singur exemplu legat de roșii, de tomate. Uh, un sector foarte important pentru insulele Canare uh, și care trece printr-o perioadă foarte dificilă și dacă nu, adap- nu adoptăm aici măsuri, viitorul lor va fi pus în pericol pentru că am vorbit despre acorduri de reciprocitate, dar acordurile trebuie să fie respectate și am vorbit despre reciprocitate foarte bine, dar uh, chiar și înainte de asta am uh, stabilit uh, cote, am cote și prețurile de intrare. Deci am încercat să îmbunătățim lucrurile, să schimbăm sistemul, dar în ce măsură garantează sistemul că lucrurile sunt respectate și apoi în ce măsură garantează Comisia și instituțiile europene faptul că acest lucru este respectat. Deci putem să facem tot felul de declarații frumoase despre viitorul sectorului horticol în general, dar dacă uh, de, uh, în mod cotidian nu garantăm că aceste cerințe sunt respectate, atunci nu putem vorbi prea mult despre viitor. Și încă un lucru important care nu este făcut și anume protejarea propriei noastre producții. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să îi rog pe invitații noștri să ofere răspunsuri pe scurt la aceste întrebări, poate în aceeași ordine în care ați intervenit. Așadar, domnule Snell, aveți cuvântul. Eu aș vrea să îi răspund foarte pe scurt compatriotei mele, doamna Iuso, care a ridicat uh, problema fondurilor operaționale și a plăților directe pe hectar? Răspunsul este foarte simplu. Ambele trebuie păstrate. De ce? Pentru că programele operative sunt vitale pentru organizațiile producătorilor și, așa cum spuneam, cum am spus mai devreme, în special uh, sunt menite să asigure investiții și asta ne face inovatori și competitivi pe piață. Însă mai întâi noul PAC uh, stabilește că în cadrul ajutorului direct putem să ne ocupăm și de uh, vegetale. De... Problema este că din moment ce este o competență a statelor membre, ce se va întâmpla dacă o legumă produsă în Spania nu primește ajutorul acesta și după aceea îl primește în altă, o altă țară producătoare în Europa. Deci, practic, am creat o distorsionare a pieței și a concurenței. Vă mulțumesc. Da. Nu pot să comentez uh, în legătură cu ideea legată de apă, de pește și de legume, dar sigur că e o idee bună. Protecția recoltelor și utilizarea substanțelor chimice, cred că folosim mai mult în Marea Britanie și în Europa folosim din ce în ce mai puține lucruri. Le folosim numai atunci când este uh, absolut vital și necesar și cred că avem printre cele mai sigure fructe și legume din Marea Britanie și din Europa și am încredere că n-ar trebui să uh, abandonăm uh, acest lucru. A fost foarte interesant să ascult pe toți vorbitorii, pentru că uh, toți au avut uh, provocări similare și dezvoltarea regională și uh, proveniența, acestea sunt chestiuni extreme de importante. Toată lumea vorbește despre probleme legate de lanțul de uh, Uh, lanțul trofic și cred că cel mai important mesaj pe care l-am de transmis ascultând ce s-a spus aici este că suntem un sector extrem de important, subevaluat uneori și subpromovat, dar trebuie să continuăm să promovăm uh, consumul de fructe și uh, legume și trebuie să avem o, uh, să înțelegem că o mică, doar o mică creștere în consum va avea beneficii pentru întreaga populație și va ajuta și pe cultivatori. Deci ăsta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi. Vă mulțumim foarte mult, uh, domnule Snel, și acum, domnul Donato, aveți cuvântul. Mai întâi, aș vrea să spun că a fost o dezbatere extrem de interesantă, pentru că Uh, cred că colegii au vorbit despre probleme similare și soluții similare. Uh, este ca și cum uh, am, realmente am împărtășit aceste probleme. Foarte pe scurt, dați-mi voie să răspund doamnei din Spania în legătură cu chestiunea ajutoarelor. Cred că este indispensabil nu doar să numai irosim ajutoarele și mai ales pe fermieri care nu sunt pe piață. Asta, nu poate, asta poate chiar ajunge să distorsioneze uh, piața în favoarea uh, fermelor mari, puternice. Important este acum să avem un instrument real, o bancă, nu o bancă comercială, ci o bancă financiară, un fond susținut puternic de Europa, asta e Europa pe care cu toții o dorim, Vrem mai multă coeziune și vrem acest fond sau această bancă care să nu uh, împrăștie fondurile, ci să le țintească pe proiecte, proiecte specifice și aici am avea un uh, cerc virtuos. Poate că se poate părea că aceasta e o viziune a unui economist uh, în aceste momente atât de dificile pentru locurile de muncă, unde în Italia, de exemplu, ca și în jumătate din Europa, uh, producția manufacturieră este în mare suferință. Acum, oamenii se întorc la uh, activitățile agricole pe care le consideră ca o nouă oportunitate. Deci investesc, asta creează locuri de muncă și asta produce bunăstare. Și nu doar uh, pentru și uh, nu ne îmbunătățește doar sănătatea, ci și situația socială. Și un lucru foarte rapid uh, pentru a răspunde la multele uh, comentarii excelente care au fost făcute, problema sustenabilității. Am această idee și anume că avem o singură lume și prin urmare avem datoria de a o păstra. O singură planetă și care trebuie conservată și văd că se fac progrese enorme în utilizarea îngrășămintelor și a tuturor lucrurilor care pot uh, polua și distruge această lume și trebuie să continuăm în această direcție cu proiecte integrate și forme alternative de energie, vânt, energie solară, tot ceea ce nu poluează. Vă sunt realmente recunoscător că m-ați invitat la această dezbatere extrem de interesantă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Scholz are cuvântul. Doresc să încep uh, cu Întrebarea referitoare la prevederile fitosanitare și reciprocitate. Da, uh, acestea se bucură de susținerea noastră, dorim să solicite așa ceva um, și în ceea ce privește arborii și arbuștii și în ceea ce privește substanțele uh, de import din Uniunea Sovietică. Pentru că ne confruntăm cu această problemă, Uh, și anume că aici există um, restricții comerciale unde nu ar fi neapărat necesare. Iar colegii din Spania i-aș răspunde următorul lucru. Da, uh, confruntarea cu uh, Comisia Envi în ceea ce privește admisibilitatea reciprocă, admisibilitatea în general, și utilizarea minoră, aceste lucruri le putem susține. Aici este nevoie de o accelerare a schimbului de opinii în domeniul protecției plantelor, astfel încât să nu existe niciun fel de risc uh, pentru celelalte sectoare, oameni și mediu. Și în acest sens doresc să răspund și întrebării domnului Heusling. Într-adevăr, putem să răspundem cu da. Problema există, iar dacă vorbim despre uh, reducerea riscurilor, trebuie să acționăm. Însă, nu putem să ne gândim la o reducere um, totală a cantității. Pentru că știți foarte bine că este vorba și despre toxicitate, Uh, dar discutăm uh, mult la multe mese rotunde, discutăm cu reprezentanți ai asociațiilor pentru mediu și încercăm uh, să încheiem anumite goluri, să le acoperim. Și, într-adevăr, ne-ar fi de ajutor să ne ajutați cu tratamentul culturilor de mici dimensiuni de la noi. Domnule Rodust, în ceea ce privește mm, sistemul hidroponic, într-adevăr, noi am fost întotdeauna deschiși pentru lucruri noi care uh, se lasă combinate. Am încercat să prezint, cel puțin în prezentarea mea, uh, horticultura sub această formă. La noi se combină multe lucruri, într-adevăr, um, și cu serviciile, și cu consultanța, de ce nu, și cu alte uh, game de produse. Cunoaștem astfel de modele combinate de la colegii olandezi, danezi, din domeniul animal. Sigur că includerea um, unei noi game de produse ar putea să fie o idee binevenită. În ceea ce privește uh, regulamentul cu privire la um, semințe și situația juridică, dacă configurăm și asigurăm uh, protecția crescătorilor în acest fel, astfel încât să existe anumite uh, soiuri care să fie uh, protejate, atunci uh, micile exploatații uh, vor putea să desfășoare în continuare activitatea. Cu siguranță, exploatațiile mici și mijlocii se confruntă cu o serie de îngrijorări. Bicro- birocrația este una dintre ele. Aceasta este o îngrijorare care uh, persistă de multă vreme și care mm, este greu de înlăturat. Dar putem să mai discutăm în detaliu despre acest lucru pentru a vedea dacă putem să găsim un punct comun de discuție. În ceea ce privește dăunătorii, aceasta este o problemă elementară, iar în ceea ce privește schimbările climatice, uh, resimțim tot mai mult uh, această problemă. Ne este foarte greu să uh, eliminăm aceste riscuri care sunt foarte importante, iar un fond pentru situații de criză, uh, probabil că ar reprezenta o soluție, astfel încât uh, anumite exploatații care se confruntă cu astfel de probleme și sunt periclitate în ceea ce le privește existența, să poată fi ajutate. În ceea ce privește uh, cultivarea de plante decorative în țări terțe, domnule Heusling, cred că elementul, termenul fair trade, comerț echitabil, este foarte important. Însă vă dau dreptate. Standardele uh, pe care colegii noștri din Olanda, din Danemarca și din alte țări uh, le respectă și la noi, în producție. Acestea, pe acestea le dorim să fie respectate și în țările terțe, dar nu numai în ceea ce privește plantele decorative, ci și în ceea ce privește uh, fructele și legumele și toate relațiile comerciale în acest sector. Mulțumesc! Bardzo dziękuję za ciekawe prezentacje naszym gościom. Vă mulțumim. Acum uh, aș da cuvântul raportoare cu rugămintea de a face o serie de observații în încheierea acestei ședințe. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o dimineață absolut fascinantă și aș dori să le mulțumesc tuturor celor patru vorbitori pentru lucrurile pe care ni le-au prezentat astăzi. sarcina mea acum este să folosesc la maximum cele auzite în raportul meu și aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră și să punem la oaltă un document care într-adevăr va ajuta la propășirea horticulturii europene. O serie de chestiuni mi s-au părut deosebit de importante astăzi și cred că ar trebui să fie subliniate. În primul rând, transformarea cercetării și dezvoltării în aplicații concrete pentru producători, închizând astfel această falie dintre cercetare și producție este un aspect important. Mai există un domeniu care este deosebit de important, cel puțin pentru Regatul Unit, și anume cum facem horticultura, din horticultură o carieră atracătoare pentru tineri? Și am găsit multe exemple care îmi arată că, de regulă, la horticultură se, se recurge atunci când nu ai alte opțiuni. Și asta e, e tragic, pentru că, într-adevăr, există posibilitatea unei cariere plină de succes și satisfăcătoare în horticultură. Ar trebui să facem ceva la nivel european pentru a stimula și a promova acest sector ca o oportunitate de carieră atrăgătoare pentru tineri. Și final, domnule președinte, aș dori să vă spun că aștept cu nerăbdare să văd ce o se întâmplă săptămâna viitoare când o delegație a comisiei eh, noastre va veni la noi în West Midlands, în Regatul Unit. Câțiva dintre cei din sală știu că vor veni. O să discutăm și o să vedem eh, chiar unele dintre aspectele prezentate astăzi. Horticultură, fructe și legume și ornamentală, flori. Așa că iată vom avea ocazia de a continua aceste discuții săptămâna viitoare pe parcursul delegației respective. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumim și noi. Într-adevăr, aveți uh, multe lucruri de făcut pe viitor. Când spunem fructe și legume, de multe ori nu ne dăm seama cât de complex este acest domeniu, atâtea varietăți, atâtea specii, atâtea soiuri de fructe și legume. Volumul producției este de asemenea remarcabil, ne vede infrastructură distinctă. Este, își aduce o contribuție esențială la alimentația noastră zilnică este un sector care s-au creat foarte multe locuri de muncă. E un sector care asigură supraviețuirea unor mici producători. De asemenea, am vorbit la acest lanț trofic care ar trebui să fie scurtat, să permitem producătorilor să-și desfacă produsele direct și nu doar indirect. și de asemenea, iată, am văzut că asociațiile producătorilor joacă un rol important și de asemenea aspectul calității nu trebuie a fi scăpat din vedere. Iată, deci, câte lucruri trebuie să fie urmărite pe viitor. Sunt bu- sincer bucuros că dumneavoastră vă ocupați de asta și nu eu. Cu asta însă pot să spun că ne-am epuizat ordinea de zi pe astăzi. Încă o dată aș dori să le mulțumesc oaspeților, raportoare, în special pentru a organizat această audiere. Următoarea întâlnire 2 septembrie. La diverse, cineva dacă are ceva de propus? Nu, dacă nu, atunci declar ședința închisă și întrucât este ultima noastră întâlnire înainte de vacanța de vară, doresc să vă urez tuturor o vacanță plăcută. În septembrie va trebui să veniți înapoi plin de energie, multe, multe lucruri de făcut atunci. Știți la ce mă refer, așa că încă o dată o vacanță plăcută ne vedem în septembrie.